Good morning, everybody. I'd like you to take your seat. Bună dimineața, vă rog să luați loc. And uh, welcome you to Vă spun bun venit la întâlnirea Comisiei Regii din această dimineață. Vă mulțumesc pentru participare. Avem destui membri ai comisiei prezenți în sală. Vă spun, deci, tuturor bun venit, bună dimineața și declar deschisă ședința Comisiei Regii de astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Putem considera că sunteți de acord cu proiectul de ordine de zi. Vă rog, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc. Cred că da, <laughs> putem să o adoptăm. Da, o completare. Ieri nu am avut o reuniune, iar astăzi avem doar studii. La anunțurile președintei fac o propunere de întrebare orală adresată plenarei. Considerați că pot să fac acest lucru la punctul 3 sau pot să fac acum această propunere? Thank you. Thank you very much. Mulțumesc. Da, ieri nu am avut ocazia să ne întâlnim, dar vom avea astăzi o întâlnire a coordonatorilor și cred că Putem să luăm această decizie în cadrul reuniunii coordonatorilor în legătură cu propunerea dumneavoastră legată de întrebarea orală. Bun. Dacă îmi permiteți, vreau să spun câteva cuvinte despre acest lucru pentru a putea avea dezbaterea în reuniunea coordonatorilor. Imediat după această ședință a Comisiei Regii. pentru că ieri ar fi trebuit să lucrăm și să nu așteptăm. Am fi avut posibilitatea să ne gândim în legătură cu o mare preocupare a noastră legată de posibile întârzieri în foarte multe din programe. Astfel că dacă analizăm ce reprezintă anul 2014, nu mai este uh, anul de declanșare a programelor, ci doar de realizare a unor programe care sunt împinse spre 2015 înainte de demararea vreunuia dintre aceste programe. Noi vorbim foarte mult despre investiții, despre uh, creștere economică, despre locuri de muncă și în același timp nu putem să bugetăm aceste proiecte corespunzător trebuie să ne gândim care sunt obiectivele stabilite de noi, de TIC, de sustenabilitate, alte probleme pe care trebuie să le susținem financiar. Mai există în plus facturi neonorate. Deci nu putem să stăm uh, și să așteptăm. Trebuie să dăm un semnal politic și să solicităm să încă în plenara din noiembrie să clarificăm lucrurile. Trebuie să elaborăm un text cu patru întrebări și cei care n-au avut ocazia să vadă acest text poate îl distribuim acum prin ajutorul secretariatului. Ieri am vorbit și cu Constanțe Creel despre asta pentru că în timpul reuniunii să citim puțin acest text, astfel încât toată lumea să-l vadă. Și după aceea putem, poate, pentru o întrebare orală din partea Comisiei sau a grupurilor politice, să lansăm această întrebare ca să ajungă pe agenda politică. Nu doar în cadrul acelei agende de scrutin care urmează să fie elaborate mai târziu. Deci, dacă sunteți de acord, putem distribui acest text pentru ca încă de astăzi să decidem în reuniunea coordonatorilor și nu la următoarea, pentru că vrem să rezolvăm lucrurile în plenarele din 2014, nu din 2015. Președinta și am solicitat uh, copierea acestui document pentru ca toată lumea să îl primească și în timpul reuniunii coordonatorilor de astăzi să luăm o decizie. Sunteți mulțumiți? Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Deci, alte sugestii legate de ordinea de zi a reuniunii de astăzi? Nu sunt altele. Noi deci suntem de acord să adoptăm agenda. Point in our agenda is... Punctul 2. Adoptarea procesului verbal al reuniunilor din 22 și 23 septembrie, 1 octombrie și 6 octombrie a fost distribuită, se află în dosarul dumneavoastră. Dacă nu există obiecții, ca de obicei, atunci vor fi considerate adoptate. Nu există obiecții sau aveți obiecții? Nu? Mulțumesc. Deci considerăm că au fost adoptate procesele verbale. Punctul 3. Comunicările președintelui, dar nu am de făcut comunicări. The fourth point in our... Punctul 4. Este primul punct substanțial uh, de pe ordinea noastră de zi și anume vom discuta rezultatele unui studiu privind implementarea politicii de coeziune 2014-2020, pregătiri și, pregătirea și uh, dezvoltarea de capacități administrative ale statelor membre. <clears throat> Este un studiu care a fost comentat în 2013 și care uh, urmea să susțină Departamentul B pentru dezvoltarea politicilor um, regionale uh, a fost efectuat de Metis GmbH Viena. Uh, obiectivul a fost de a evalua capacitatea administrativă a statelor membre în ce privește implementarea politicilor de coeziune în perioada 2014-2020, precum și de a uh, asigura uh, un inventar al condițiilor necesare pentru demararea cu succes a acestor politici de coeziune. Doamna Christine Hamza va fi cea care ne va prezenta rezultatele acestui studiu. Ea este un consultant uh, din partea Metis GmbH Viena. Uh, după această prezentare veți avea și dumneavoastră, stimați membri, posibilitatea de a comenta și de a pune întrebări. Morning. Mulțumesc, doamnă președintă, și bună dimineața tuturor. Present a study which was very challenging. Vă prezint un studiu care a fost uh, foarte uh, dificil și o adevărată provocare în ultimele 10 luni, uh, pentru că s-a desfășurat în faza cea mai ferbintă a perioadei de programare. Tocmai de aceea nici nu este un studiu finalizat, ci doar putem să vă oferim un status quo al pregătirilor pentru punere în aplicare. Vă voi spune mai întâi cum uh, am lucrat, cu ce metodologie am selectat uh, studiile de caz și vă voi prezenta uh, vă voi dezvolta apoi dificultățile principale pe care le-am întâmpinat, voi prezenta câteva rezultate și voi face niște recomandări alegerea statelor membre și a studiilor de caz, e bine, aici eh, ne-am, am considerat că nu trebuie să ne concentrăm doar pe programe operaționale, ci trebuie să privim statele membre în ansamblul lor. Tocmai de aceea am, am ales un, unii parametri pentru selectarea eh, statelor membre. Uh, am selectat mai întâi uh, parametrii pentru EU15 și apoi pentru UE12 uh, plus 1. Um, am făcut și distinții în funcție de bugete, dar am evaluat și schimbările care au intervenit în anumite programe operaționale. Unele state membre n-au operat astfel de uh, Eh, modificări, altele le-au modificat în mod substanțial. Și au fost și state membre care au, eh, s-au folosit de posibilitatea finanțărilor din mai multe fonduri concomitante. Austria, Finlanda, Luxemburg și Suedia au fost selectate din UE 15, Italia, Grecia, Regatul Unit și Germania au fost printre grupurile, țările cu bugete mari și cu programe operaționale uh, mari și din țările UE, uh, uh, UE 12 plus 1 am ales Polonia, Republica Cehă, Ungaria, dar și Croația pentru că această din urmă țară este pentru noi foarte interesantă. Vrem să știm cum folosește acest nou membru al, stat, al Uniunii Europene fondurile structurale. Principalul obiectiv al studiului a fost să evalueze dificultățile eh, care apar în acordurile de parteneriat și programele operaționale în faza de eh, planificare. Eh, în baza acestor dificultăți identificate, am și formulat unele recomandări pe care vi le voi prezenta în curând. Apoi am investigat Eh, capacitatea administrativă de punere în aplicare a programelor în măsura în care acest lucru a fost posibil, pentru că de multe ori eh, este dificil să primești aceste informații. Și până la urmă am mai avut, ne-am mai concentrat și asupra eh, capacității autorităților de reglementare și de punere în aplicare de a gestiona programele. Principalele probleme în ce privește dezvoltarea programelor în cadrul acordului pentru uh, uh, parteneriat. Um, ceea ce am constatat este că uh, departamentele care colaborează în cadrul acestor acorduri pentru parteneriat au au arătat că comunic- prin noile metode, metode de implementare se ajunge la o comunicare mai bună între aceste departamente, ceea ce este un real avantaj. Pe de altă parte, ajustarea acordurilor pentru parteneriat și a programelor operaționale nu a avut loc în condiții optime în toate statele membre unele state au dezvoltat această, aceste programe de ajustare, altele uh, sunt încă în paralel, fără nicio ajustare, altele au fost în curs de ajustare sau în curs de consultare cu, uh, cu părțile uh, interesate pentru a, a opera această ajustare. Doar un singur uh, program uh, ERDF dintr-un singur stat membru a considerat că acordurile pentru parteneriat sunt un fel de duplicare de eforturi. Iar în ce privește performanța macroeconomică, um, a fost dificilă obținerea unei concentrări tematice, pentru că toată lumea vroia o bucățică, din, o mică felie din, uh, din, din acest uh, tort mare, din aceste fonduri. Dacă ne gândim la Italia sau Ungaria, atunci uh, am avut și unele dificultăți uh, de ordin guvernamental, legate unele de scrutin electoral și așa mai departe. Și um, uneori la nivel regional am avut angajament uh, politic uh, redus. Nu în ultimul rând, comunicarea dintre diferiții actori politici ar putea fi mai bună. A fost dificilă alegerea tematică a programelor opera- pentru programele operaționale, pentru că toate părțile consultate încercau să vadă cum pot exploata cât se poate de bine și la maxim fondurile și programele operaționale în unele state membre, uh, uh, pentru că programele operaționale au funcționat bine până în 2013, a existat o atitudine rezervată față de uh, ajustarea la aceste acorduri pentru parteneriat. Apoi a existat în discrepanțe în ce privește interpretarea uh, uh, unor indicatori de către Comisie pe de o parte și statele membre pe de altă parte. Și, de asemenea, la nivelul un stat membru existau interpretări diferite la nivel național, regional și local. În plus, multe state membre au început faza de proiectare mult prea devreme, înainte să apară metodologia de punere în aplicare și atunci multe din uh, Eh, aceste eforturi din prima fază au trebuit reluate, ceea ce a cauzat și a iscat eh, discuții. Acum, în ce privește capacitățile administrative, ehm, noi am purtat uh, interviuri cu administrația statelor membre, dar am constatat că aceste interviuri nu sunt suficiente pentru a obține o imagine clară asupra capacității administrative. Și de aceea ne-am bazat și pe unele uh, documente ale Comisiei, dar și pe unele studii ale Direcției Generale Regio din, part, uh, din cadrul Comisiei. Și apoi am, am avut și interviurile, evident, cu autoritățile de punere în aplicare. Uh, avem în total nouă probleme în ce privește capacitățile. Mai întâi, o lipsă de abordare strategică, o coordonare insuficientă a instituțiilor și politicilor, o lipsă de responsabilizare, un audit financiar și un control financiar insuficient și o insuficientă separare între um, politică și administrație în anumite decizii uh, care trebuiau luate, um, lipsă de competențe profesionale, fragmentare și schimbări instituționale prea frecvente. Nu cred că trebuie să scoatem în evidență un stat membru mai mult decât pe altul, pentru că aceste probleme apar în toate statele membre. Oricum, uh, coordonarea insuficientă, lipsa uh, a aptitudinilor uh, profesionale și schimbările instituționale frecvente, acestea în schimb au fost probleme care ele însele pot fi scoase în evidență ca probleme deosebite. Am făcut mai întâi o, o auto. Am, am, am cerut o autoevaluare din partea autorităților de punere în aplicare. Evident, aceste autoevaluări au diferit de poziția, de descrierea pe care am avut-o din poziția Comisiei Europene obiectivul tematic 11, uh, uh, capacitatea uh, administrativă, arată că IMM-urile sunt, au capacitatea administrativă cea mai bună. Ce mai puține eficient, cele mai puțin eficiente programe operaționale sunt cele din domeniul mediului și a infrastructurii, am constatat, deci proiecte mari. Uh, evident că aceste proiecte sunt mult mai uh, complexe, necesită mult mai timp, mult timp pentru punerea în aplicare, trebuie uh, să fie proiectate pe o perioadă mult mai îndelungată și necesită expertiză și aptitudini profesionale specifice. În interviuri, uh, uh, uh, autoritățile de punere aplicare au menționat fluctuația personalului, lipsa unor resurse și um, această chestiune este Eh, este generală la, la toate statele membre. Eh, poate că în acele state, câteva state membre unde plata pentru funcționari implicați în aceste administrații este foarte bună, acolo această problemă nu a fost atât de acută. O altă chestiune importantă a fost cea că s-a constatat că există o suprapunere între uh, gestionarea programelor uh, pentru 2007-2013 pe de o parte și 2014-2020 pe de altă parte. Dacă implementarea ar fi început numai prin 2015, atunci nu am fi avut această problemă. Însă, în, în perioada bugetară Uh, precedentă, am constatat deja faptul că uh, există, apare o povară foarte mare administrativă atunci când aceeași echipă trebuie să gestioneze și unele programe și celelalte. din interviuri cât și din studiile pe care uh, le-am analizat, a reieșit că unele uh, state membre au uh, uh, probleme recurente sau caracteristici care reapar și la nivel regional, mai cu seamă în regiunile care, în țările cu regiuni foarte puternice, acolo unde organele de punere aplicare la nivel regional pot concura cu cele la nivel federal. În Austria, de pildă, există un central program da, un program central, îmi cer scuze, dar asta nu înseamnă că administrația centrală nu mai nu trebuie să uh, asta nu înseamnă că administrația centrală trebuie să fie și uh, organismul de punere în aplicare central pentru că există aceste organisme de punere în aplicare și la nivel regional. Apoi Uh, au fost uh, uh, numite și probleme de altă natură, anume că nu au fost depuse sufici, suficiente cereri. Asta pentru că, pe de o parte, accesarea nu a fost nu s-a făcut în cantitate suficiente din cauza unei lipse unor aptitudini. Pe de altă parte, rezolvarea uh, proiectelor nu s-a făcut uh, um, uh, grad suficient pentru că mm, nu a existat capacitatea administrativă la nivelul autorităților. Deci, de multe ori, de multe ori primești o descriere a unui proiect, o descriere însă foarte generală, care arată că, de fapt, în substanță nu există un proiect în curs de desfășurare suficient de bine conturat. Apoi a existat și o lipsă de claritate în alocarea rolurilor și responsabilităților și uh, nu în, cele, nu în cele din urmă uh, probleme de comunicare între diferiți uh, beneficiari, între autoritățile de la diferite niveluri, local, regional și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, am constatat în unele cazuri și probleme, dificultăți de punere în aplicare a proiectelor de către beneficiarii ei înșiși. Am avut și multe propuneri de îmbunătățire unde statele membre uh, s-au implicat, uh, au propus îmbunătățiri, majoritatea uh, sunt menționate în programele operaționale, unele dintre ele fac și parte din condiționalitățile ex ante, în primul rând, în unele țări uh, sunt îmbunătățiri substanțiale sau ajustări pentru uh, punerea în aplicare a fondurilor structurale și cred că e una din principalele probleme atunci când uh, se schimbă uh, guvernul într-un stat membru pentru o mai bună implementare, pentru armonizarea regulilor privitoare la uh, fondurile structurale în legislația națională, apoi aș putea să vă arăt aici pe următorul slide uh, îmbunătățirile. Alte țări menționează că sunt pe cale de a planifica o mai bună um, delimitare a responsabilităților, dar nu ni se spune exact cum și alte țări și-au uh, redus uh, organismele de punere în aplicare. De exemplu, Estonia e o țară de mici dimensiuni și cred că uh, e o chestiune specifică. Ea are o abordare foarte bună în această reducere a organismelor de punere în aplicare. Apoi, integrarea programării interne și europene. Iată un exemplu foarte bun, Polonia <clears throat> și-a ajustat foarte bine activitatea uh, organismelor naționale cu cele europene a, mai, a, a avut o performanță mai bună decât un grup de țări UE 15, să spun, apoi uh, o, un, un sistem de selecție mai bine țintit și de generare de proiecte. Sigur, în faza în care s-a făcut studiul, n-am înțeles cum se va implementa acest program e-cohesion, coeziune electronică. Toată lumea a men- l-a menționat ca fiind soluția tuturor problemelor, dar noi nu am uh, uh găsit vreo uh, situație în care să se fi pus în aplicare acest program. Apoi, uh, consolidarea susținerii profesionale și administrative este o menționare așa la nivel general și superficial, dar nu știm cum se va întâmpla în practică. Sperăm că se va regăsi asta în condiționalitățile exante. Apoi, în fine, susținere pentru dezvoltarea capacității uh, în rândurile actorilor uh, de mici dimensiuni, actorilor locali. Asta este ceva menționat de Bulgaria. Ajung acum la concluzii. Uh, așa, în rezumat, ca să încapă pe un slide, ar fi următoarele. Deși există multe probleme, iată, s-a și câștigat experiență din uh, uh perioada de programare anterioară și deja din uh, întrevederi am văzut cum acționează actorii locale, autoritățile, cum reacționează la întrebările noastre. Este o schimbare majoră față de începutul uh, ultimei perioade de programare. Reducerea programelor și uh, concentrarea managementului administrativ uh, reprezintă și aceste îmbunătățiri importante. Cu toate acestea, punerea în aplicare în realitate, deși există programe multifonduri, în anumite, ța- în anumite țări punerea în aplicare este separată. Programele, programele sunt combinate, dar până la urmă încă există departamente separate care se ocupă de toate acestea. Din nou, mă refer la centralizarea programelor, care e Uh, sigur, se face la nivel național, dar apoi, dacă avem state federale, uh, fiecare autoritate la nivel regional uh, se implică. Și administrația națională și regională câteodată nu și-a ajustat activitatea cu cea a uh, administrării uh, ESI a fondurilor. Așadar, am propune, dacă am ajuns la recomandări, am propune, în ce privește Parlamentul European, de exemplu, condiționalitățile exante, mai avem timp până în 2016 pentru punerea în aplicare a planurilor de acțiune pentru acele uh, condiționalități exante care încă nu sunt îndeplinite. Cred că acesta este un punct în care dumneavoastră trebuie să observați îndeaproape ce se întâmplă și să aveți o bună comunicare cu Comisia Europeană. Apoi, Comisia Europeană are într-adevăr uh, un sistem de monitorizare foarte bun în legătură cu evoluția planurilor de acțiune și trebuie să invitați la întâlnirile dumneavoastră, la reuniunile dumneavoastră ca să vă raporteze ce se întâmplă în mod constant. Apoi avem uh, unități uh, uh, administrative de capacitate care pot și ele monitoriza mai bine situația și din nou să se monitorizeze și planurile de acțiune, după cum am mai menționat. Și în final, în general, comunicarea între Parlamentul European și Comisia Europeană ar trebui să se îmbunătățească. Standardizarea implementării programelor ar trebui făcută de, uh, și monitorizată, de asemenea, atât de Parlamentul European și, și mă rog, în viitor și de către Comisie și trebuie o accelerare a viitoarei faze de programare 2020 plus pentru că avem o fază prea lungă de trei ani. Apoi, o mai bună coordonare a informațiilor între Comisie și Parlament. Și apoi, la fel de important, trebuie cunoștințe mai bune din interior în legătură cu diferențele între capacitățile administrative ale uh, statelor membre. Sigur că există diferențe însemnate între statele membre și uh, trebuie să tratate statele membre de la caz la caz. Bun, uh, e doar o scurtă prezentare a acestui studiu, uh, nu îmi permite timpul să intru mai în detaliu, oricum vă mulțumesc pentru atenție și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Thank you. Thank you for your presentation and uh, Mulțumesc pentru prezentare. Dispunem de tot studiul și de anexe. Este un document impresionant. Voi da cuvântul acum membrilor comisiei pentru întrebări și sugestii. Cine dorește să intervină? Domnul Van Nistelrooy? Domnul Cico? Îmi face o listă. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în neerlandeză. De la început vreau să spun că este foarte bine că toate studiile care uh, ne sunt furnizate să fie analizate aprofundat pentru a face o comparație cu ceea ce s-a stabilit și ce se realizează în practică. Și există o serie dragă de exemple pe care le-ați menționat. Am și câteva întrebări. Mă întreb ce metodologie ați folosit. Vorbeați de o analiză calitativă, dar puteți să vă întrebați dacă sunt suficiente capacitățile. Dacă îl întrebați pe măcelar dacă oferă o carne de bună calitate întotdeauna va spune da. Sau pe managerul unei activități, dacă desfășoară o activitate corectă, el sigur va spune da. Dar oare beneficiarii acestor programe au aceeași părere? pentru că a trebuit să vorbiți și cu ei în orașe, comune, în universități, în școli, unde aceste programe trebuie să fie implementate. În codul de conduită, în 2013, am încheiat o înțelegere cu statele membre ca ele să lucreze de așa manieră încât să se sprijine pe parteneri care să fie implicați. Deci, din acest punct de vedere, mă interesează metoda folosită de dumneavoastră. În al doilea rând, e minunat să auzim că anumite țări s-au descurcat foarte bine. Polonia, ați fost menționată, lucrează bine, investesc banii. Care este secretul reușitei lor? La paginile 86 vorbiți despre capacități administrative. Aveți șase puncte. Italia pare să aibă probleme. Care e situația Italiei? Eh, La începutul anului viitor ne vom deplasa în Italia și vom vizita și regiunile pe care le-ați menționat, Calabria de pildă, și în legătură cu Calabria spuneți că, da, între aici a existat o situație politică deosebită cu ingerințe ale politicului în administrație, și în ce privește investițiile în sectorul civil au existat deficite în capacitatea administrativă. Bun, dar care este atunci comparația, concluzia dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră descrieți niște situații și niște dificultăți. Dar într-o situație ca în Calabria, ce concluzie concretă aveți? Pentru că dumneavoastră ați uh, analizat administrația. Cât de departe poți merge să spui că uh, pe de o parte administrația nu funcționează, pe de altă parte lucrurile merg bine în continuare? Mulțumesc, spune doamna președinte și domnul Șor. Mulțumesc. Dumneavoastră ați vorbit uh, de faptul că una din dificultățile principale venea din faptul că personalul se tot schimba la autoritățile de eh, gestionare și eh, această problemă de personal eh, era recurentă. Știm, cu criza există dificultăți bugetare în multe state membre care au făcut reduceri de personal. credeți că toate acestea sunt fenomene negative în legătură cu capacitatea statelor de a pune în aplicare această politică de coeziune? Știm că noile regulamente uh, duc la constrângeri administrative, tehnice, îngreunează situația. Uh, cum putem uh, să împăcăm această situație, dificultățile cu personalul și, pe altă parte, programe și cu constrângeri administrative mai mari, care credeți, sunt exemple cu sunt exemple bune, exemple mai puțin bune. Ce putem face pentru a îmbunătăți lucrurile? Aceste probleme de personal pot dăuna angajamentelor de plată, până la urmă. Cum analizați ce pot face statele membre și cum le putem eventual ajuta sau comisia să le poată ajuta să depășească aceste dificultăți cu personalul? pentru că acestea să nu uh, reducă uh, alocarea fondurilor uh, și utilizarea lor la fața locului. Thank you. Thank you for your... Mulțumim, mulțumim. Acum domnul Cico. Grazie, președinte. Mulțumim, mulțumim, doamna președinte. Studiul efectuat de doamna dr. Hamza în legătură cu punerea în aplicare a politicii de coeziune a evidențiat o serie de puncte critice și sunt de acord cu aceste critici în legătură, începând cu capacitatea administrativă și mai ales problemele organismelor de gestionare. Chiar s-a ajuns să se releve faptul că există aceste cazuri de fluctuație a personalului, sunt carențe, probleme, însă mai ales în ce privește competența, experiența personalului, capacitatea de a traduce în practică aceste proiecte și programe. Însă cred că trebuie să ne referim mai ales la punctele critice referitoare la statele membre. S-a vorbit aici despre Italia. Aș vrea să uh, intrăm puțin în detaliu aici. Deci în Italia, un plan de consolidare administrativă adecvat nu poate să se lipsească dincolo de strategiile, de obiectivele uh, specifice, dar trebuie să existe un instrument operativ, trebuie să știe concret, să ajungă la acele activități și acele responsabilități uh, care sunt utile pentru a se structura procedurile, care trebuie să fie clare și concrete. E o mare confuzie, lipsește capacitatea de coordonare în legătură cu procedurile, nu există o comunicare între autoritățile centrale, regiunile, autoritățile locale și apoi există și egoism. Pentru că, iată, începând cu statele membre, eu cred că principala problemă este să găsim o, un limbaj european, ca să spun așa, pentru că cei care sunt primii înțeleg acest lucru, cum e, de exemplu, Polonia. Problemele apar când nu se înțelege că, că privind, privind aceste priorități obiective. Trebuie să privim în general Uniunea Europeană și doar de la imaginea generală putem ajunge apoi la înțelegerea modului în care să activăm aceste programe. Cred că e importantă și uh, claritatea, concretețea analizei, pentru că prea adesea, cel puțin în Italia, există tendința să se uh, minimalizeze, să se uh, bage un pic sub preș aceste probleme. Simplificarea procedurală, cred eu, este o prioritate absolută a planurilor de consolidare administrativă, programul operativ național italian, cred eu, că nu este potrivit. Demonstrează că uh, de la autoritățile centrale, de la guvern, nu există o viziune credibilă în legătură cu planul de uh, consolidare administrativă cerut uh, Italiei de Comisia Europeană. Citez doar trei elemente în încheiere care privesc acest aspect. În primul rând, rolul Agenției pentru Coeziune reinstituită de mai mult de un an și jumătate, însă nu este operativă în Italia. Deci nu, nu i s-a transferat personal ca să devină operativă. Deci nu are un rol bine definit. Apoi, uh, mă refeream din nou la uh, dialectica între guvernul central și regiuni, între care nu există comunicare, dificultate de a discerne uh, ce trebuie să facă guvernul și ce trebuie să facă regiunile. Și un rol foarte slab politic jucat de guvern față de o inițiativă indispensabilă pentru a o rupe cu trecutul. Adică astăzi se continuă să se gândească la fel ca în trecut și să se facă același lucru ca în trecut trebuie să existe uh, o, o coordonare a legilor care, prin articolul 10, să identifice posibilitatea ca guvernul central să intervină în uh, înlocuirea autorităților uh, regionale și locale atunci când există neîndepliniri cu caracter grav. Dar asta nu ajunge. Întreb uh, pe doamna doctor ce anume s-ar mai putea face și ce ar trebui să se facă pentru a rezolva aceste probleme. Thank you. Thank you very much. The next name is Mulțumesc. Următorul nume pe listă e doamna Maletici. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, uh, doamnă, pentru studiu. E uh, exhaustiv, e de calitate, cu multe informații. Um, atunci când am citit și când am, am ascultat prezentarea noastră, uh, ați spus că statele membre au început procesul de programare prea devreme, ați spus dumneavoastră și sunt probleme cu comunicarea cu Comisia Europeană și există o, un document al uh, Comisiei Europene în legătură cu asta, dar cred că lipsește faptul că statele membre ar trebui să aibă atitudini diferite față de politica de coeziune. Deci dacă dorim ca politica de coeziune să fie una de dezvoltare, și nu doar de investiții, atunci e foarte important ca statele să, începe, să înceapă programarea nu neapărat uh, așteptând după liniile directoare ale comisiei. Ar trebui să gândească ce au nevoie, de ce au nevoie cu adevărat pentru dezvoltarea lor, unde trebuie să investească banii. Banii proprii de la bugetul național, dar și banii, din, uh, banii pentru politica de coeziune. Dacă vor gândi așa, atunci politica de coeziune, într-adevăr, poate să înceapă să fie o politică de dezvoltare și nu doar o politică bazată pe proiecte. Deci cred că, sigur, avem nevoie de mai, o mai bună comunicare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale ca să facem un fel de lobby ca statele membre să se gândească mai mult la propria dezvoltare, în modul în care și-ar dori să se dezvolte și apoi să se gândească la politica de coeziune și fondurile europene ca sursă de finanțare. Ar fi mai ușor așa. Atunci toată administrația publică ar putea să lucreze la implementare. Și dacă politica de coeziune ar fi un proces paralel la nivelul guvernelor naționale, atunci avem probleme cu capacitatea, cu punerea în aplicare, încă de la început. Mulțumesc. Thank you. Thank you very much. Mr. Anturich. Mulțumesc, domnul Anturich. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Am urmărit cu interes prezentarea studiului. Vorbiți mult despre dificultatea din procesarea fondurilor dinspre Uniunea Europeană către statele membre. Poate că Eh, poate că ar fi mai simplu dacă fiecare stat și-ar folosi propriile fonduri. Dar după aceea a vorbit și despre integrarea dintre planificarea la nivel comunitar și național. Dar oare asta nu lezează independența democratică națională dacă implementăm prea mult acest tip de planificare comună? Eh, ați vorbit la un moment dat și despre state federale. Poate că a fost doar o scăpare. Dar uh, și în Marea Britanie mă interesează problema. Dacă uh, aceste planuri urmează să fie aplicate în regiunile unor orașe, Birmingham, de pildă, în cadrul programelor de coeziune. Ar putea fi dificil, pentru că există la nivelul opiniei publice rezerve foarte mari în fața unei asemenea planificări. Deci, din punct de vedere emoțional, apar probleme. Pentru că uh, oamenii resping, de fapt, uh, majoritar această idee. Mulțumesc, domnul Iacovcici. Bună dimineața tuturor! În legătură cu acest studiu doresc să particip și eu la această dezbatere. E foarte interesant. Și în baza acestui studiu Poate putem vorbi și despre acțiuni viitoare. Dar am trei întrebări concrete către autoarea studiului. Și aș vrea să știu dacă a putut să tragă concluzii proprii și cum evoluează ceea ce mă interesează pe mine. Există o diferență clară de eficiență dacă sistemul este condus central pe plan uh, național sau descentralizat, cum se întâmplă în, în diverse alte state. Deci există indicii care este sistemul care funcționează cel mai bine sau este vorba mai degrabă de caracteristici specifice anumitor state. Există oare și posibilitatea de a simplifica procedura de accesare a fondurilor? Pentru că se vorbește de dificultăți de capacitate, de lipsă de personal. Vedeți vreo posibilitate de a simplifica procedura pe anumite segmente? atunci când dorești să participi la diverse programe din partea celor interesați să beneficieze de ele. Și în al treilea rând, vedeți vreo posibilitate, că este legată de inițiativele noastre, ca pe, de partea Comisiei Europene să creăm un fel de echipă de intervenție. Sau cum a propus colegul din Italia, ca pe plan național, poate, să se întreprindă ceva pe plan național în legătură cu regiunile care nu au reușit să implementeze corect programele. Deci există la nivelul Comisiei sau la nivelul statelor posibilitatea de a forma un fel de echipă de intervenție atunci când există probleme cu absorpția fondurilor. Mulțumesc domnului Iacovcici, domnul Rope. Mulțumesc, doamna președintă. Eu cred că acest studiu este foarte important, este necesar, pentru că trebuie să știm cum sunt pregătite statele să implementeze programele pentru 2014-2020. Am auzit multe comentarii, multe sugestii și cred că sugestiile și recomandările vor fi uh, respectate și implementate. spuneați că acele țări care au structuri regionale puternice și, în general, regiuni puternice, în care se lucrează descentralizat, funcționează și performează mai bine. Ați menționat șapte state inclusiv Finlanda și Estonia, unde nu există politici regionale la fel de pronunțate. Deci aceste țări sunt tratate ca fiind o regiune unitară. Care sunt diferențele între Estonia și Austria, de pildă, din acest punct de vedere? Cu alte cuvinte, diferența între state în care se lucrează pe plan regional și altele în care această autonomie regională nu prea există iar în ce privește implementarea programelor pentru perioada 2007-2013 în Lituania, cred că rezultatele sunt foarte bune atunci când cooperăm foarte bine cu planul local, cu autoritățile locale, când ele sunt implicate în procesele de negociere, nu doar dându-le dispoziții de pe plan central. Deci nu hotărânte pe plan central care sunt sumele care să fie virate regiunilor. Și mă interesează rolul autorităților locale, implicarea lor în procesul de negociere, în pregătirea programelor pentru 2014-2020. Vorbeați despre probleme, despre neajunsuri, despre probleme legate de schimbările la nivelul uh, resurselor umane. Cred că și Lituania suferă de asemenea probleme. Ați menționat și salarizarea celor care lucrează în acest domeniu pentru un an sau pentru doi ani, dar care după aceea renunță la acest job și încearcă să găsească unul mai bine remunerat. Deci, um, inclusiv găsirea uh, banilor necesari pentru salarii mai bune este uh, de avut în vedere. Nu știu de cât timp avem nevoie, dar poate canalizăm aceste subiecte uh, în toate cele 28 de state membre. Asta poate ne-ar permite să avem o mai bună imagine pe plan comunitar și statele membre ar putea, comparându-se, să vadă exact unde se situează. Ați menționat Polonia, ați menționat Austria. Eu cred că și o asemenea studiu comparativ ar fi important. Mulțumesc foarte mult. Eu îmi cer scuze, am întârziat, deci am putut doar să mă uit puțin pe uh, prezentarea grafică. Dar cred că repetăm o dezbatere pe care am mai purtat-o și acum șapte ani. Eu fac parte din Parlamentul European de mai multă vreme și câteodată lucrurile chiar se repetă. Capacitățile administrative sunt insuficiente, există probleme între planul regional și uh, cel național, ca să nu mai vorbim după aceea de planul comunitar. Și acestea sunt cauzele uh, unor eșecuri. Cred că trebuie să ne autoanalizăm, să vedem ce creăm pentru ca problemele să nu se repete la șapte ani odată. Nu e adevărat că regiunile nu vor să beneficieze de bani comunitari, nici măcar în Marea Britanie. Mi se pare o născocire un asemenea argument. Regiunile își doresc acești bani pentru că sunt sume de investiții suplimentare pentru regiunea aceea. Dar cum putem face legătura între obiectivele europene și cele specifice regionale? Poate că încă înainte de revizuirea la jumătate de termen ar trebui să avem în vedere aceste probleme. Pentru ca să nu fie nevoie la șapte ani odată să modifici o politică atât de complexă prin noi regulamente, prin noi modalități. Foarte mulți au menționat ideea parteneriatului, care trebuie să fie luată în serios. Să spunem de la bun început că nu dorim pe plan administrativ uh, cu anumită ritmicitate să schimbăm totul din rădăcină, ci să menținem obiectivele stabilite. Că este vorba de resurse regenerabile de energie, de alte domenii, în care Uniunea Europeană dorește să investească. Dar tot ceea ce ține de administrație, de management, să nu trebuiască să fie modificat cu anumită ritmicitate. Și întrebarea mea acum, în momentul elaborării acestei studii, dinspre regiuni, a existat vreun interes să ne gândim odată la o planificare pe termen mai lung, astfel încât să nu trebuiască să fie operate din mers modificări pe plan administrativ. Din acest punct de vedere mă interesează capacitățile administrative. Mulțumesc, doamna Demato, aveți cuvântul. Si, buongiorno. Eu... Eh, mulțumesc, bună ziua și mulțumesc autoarei studiului. Sunt de acord cu ce a spus, mai ales, din păcate, eu sunt de acord cu ce a spus despre Italia. Am remarcat proasta capacitatea administrativă care aduce mari pagube rezultatelor politice de coeziune în practică. În ce privește modul în care cetățenii simt sau nu simt coerența economică și uh, socială. Uh, Uh, a măsurilor luate. Deci, iată, din păcate se remarcă proasta capacitatea administrației italiene, inclusiv în noua programare. Vreau să întreb uh, pe doamna, uh, pe doamna invitat dacă nu crede că e importantă o nouă strategie orientată spre rezultate. Adică, dacă e important să facem un studiu ca să înțelegem mai bine care să fie instrumentele mai bune pentru monitorizare, pentru evaluare din partea mai ales a Comisiei și studiul acesta să se refere și la aplicarea dreptului comunitar în legătură cu uh, uh, licitațiile publice, foarte important în Italia. Și un studiu cu noi indicatori pentru trasabilitatea cheltuielilor în legătură tot cu licitațiile publice. Mulțumesc. Thank you. Thank you, Mr. Vaughan. Mulțumesc acum domnul Vaughan. Uh, thank you, Chair. Like on Stansdak, I give my apologies for uh, attending. Mulțumesc. Uh, cer scuze că am întârziat și nu am putut asista la prezentare. Vreau doar uh, să mă refer la câteva puncte în legătură cu uh, Regatul Unit care și-a semnat acordul de parteneriat la sfârșitul lunii octombrie. Acum uh, intrăm în faza programelor operaționale. Iată, țara Galilor uh, a, și-a aprobat trei din asemenea programe. Sunt probleme din nefericire cu Anglia. Uh, este o, o schimbare a structurii, pentru că erau înainte în Anglia niște agenții pentru dezvoltare regională lucrurile s-au schimbat, uh, acum sunt organizații mai multe și mai mici, sunt 39 și sunt de dimensiuni foarte mici, asta e problema. Și Comisia are o problemă cu această situație. Nu este sigur că aceste organizații mai mici vor avea capacitatea să administreze fondurile regionale și e și problema suprapunerii cu ceea ce fac autoritățile centrale. Ideea e că multe din problemele cu care ne confruntăm, mai ales în ce privește acordul uh, programelor operaționale, sunt rezultate ale problemelor din statele membre, pentru că acestea adesea schimbă structura internă, așa cum s-a întâmplat în Regatul Unit. Deci întreb pe oricine din sala asta, se întâmplă asta și în altă parte. E o problemă europeană, în general, unde statele membre și tot schimbă structura internă, mai ales în ce privește administrarea fondurilor structurale și asta cauzează probleme uh, pentru uh, programele operaționale. Mulțumesc. Ultimul de pe listă, domnul Bogovici. Le pozdrav. Mulțumesc. Am citit acest studiu și prezentarea de astăzi a fost foarte interesantă. Dumneavoastră atrageți atenția asupra unor aspecte care sunt simptomatice și în Slovenia. Este menționată instabilitatea politică și aceasta este o problemă în Slovenia pentru că în ultimii ani am uh, avut multe modificări și eu am uh, deținut diverse funcții. Timp de patru ani am fost primar, timp de un an ministru, timp de patru ani am făcut parte din opoziția politică și din aceste schimbări uh, reiese deja că mediul politic a fost instabil. Iar aceste schimbări, într-un fel, s-au reflectat și asupra programului în perioada 2007-2013 și se întrezăresc asemenea probleme și în ce privește următoarea perspectivă financiară. În ce privește relațiile dintre diversele medii, este o chestiune esențială și îl susțin pe domnul Nistelrooy. Și eh, ca tare mă întreb, oare doar aceia au fost consultați care transpun în practică programele imperative? Sau și beneficiarii, întreprinderile de pildă, cum reacționează ele? Pentru că Uneori opiniile sunt diametral opuse. Cei care transpun în practică programele au o problemă pentru că toate procedurile solicitate de comisie sunt foarte complicate și uneori este dificil să explici oamenilor ce trebuie să facă în diversele roluri pentru ca un program să fie acceptat. Iar întârzierile în planificare sigur că vor avea efecte nedorite în Slovenia în 2014, dar și în 2013. Fondurile pentru coeziune au fost importante pentru a găsi eh, mai repede o cale de ieșire din recesiune. Eu cred că în viitor vom putea, eh, eh, în perspectiva financiară 2014-2020, să ținem seama de asemenea dificultăți. Mulțumesc, domnul Arima. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că suntem cu toții de acord că politicile de coeziune și banii care sunt administrați din aceste politici sunt importanți. O concluzie generală este că în multe state membre există probleme în implementarea acestor politici și de uh, angrenare a diverselor planuri. Există prea puțin mecanism de audit financiar, de control financiar uh, funcțional. Iar în ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, am constatat că au existat 470 uh, de irregularități uh, în anul 2013. Credeți oare că aceste irregularități sau cazurile de fraudă sunt urmarea unei implementări deficitare, pentru că atunci ar fi nevoie de o evaluare ex ante mai bună pentru a combate fraudarea mijloacelor europene. Altă întrebare. Numărul uh, irregularităților nu va crește cumva dacă vom implementa noul mecanism? pentru că eu v-am dat o cifră la nivelul anului 2013 care se baza pe vechiul mecanism. Dar oare statele au înțeles suficient noul mecanism astfel încât irregularitățile și fraudarea să scadă sau vom asista la o creștere? Mulțumesc. Mai există, există alte întrebări sau sugestii, nu? În cazul acesta, mulțumesc și, dau o șansă doamnei Hamza să răspundă la cât mai multe întrebări legate de rezultatele studiului. Aveți cuvântul. Oh, I'm sorry. <laughs> First, uh, of all, I would like to go mai întâi legat de metodologie. Studiul nu a fost un studiu empiric, deci a, bugetul nu ne-a permis să um, analizăm mai de aproape beneficiarii, dar am avut uh, alte, am consultat alte studii și am putut vedea din acelea ce spuneau, uh, care era poziția beneficiarilor. În al doilea rând, ideea unui studiu lansat de Parlamentul European este să introducă într-un uh, să, să, să ajungă la niște formulări, la formularea unor recomandări care să permită o mai bună poziționare a Parlamentului European. Dar să știți că e, e, problema punerii în aplicare a fondurilor structurale nu poate fi soluționată la Uh, nivelul, nici la nivelul Parlamentului European și nici la nivel local, unde autoritățile de multe ori nu au cum să completeze cu informații un formular de peste 100 de pagini. Statele membre sunt chemate să o facă. Deci, atât despre metodologie. Pentru noi, informațiile pe care le-am primit au fost, după cum am spus, pe lângă informațiile culese în mod direct și informații primit, primite din partea DG Regio uh, și din alte studii uh, și am, am avut acele interviuri cu autoritățile de punere în aplicare, organismele de gestionare, însă nu și cu beneficiarii. Cu toate acestea, avem încredere că informațiile pe care le-am primit sunt pertinente. Copartenerul nostru în acest studiu este EPRC, un studiu de cercetări uh, Um, profilat pe această temă din Regatul Unit, care are și o uh, experiență foarte uh, pertinentă în ce privește partea de nord-vest a Uniunii Europene. Încerc să, încerc să răspund uh, și la celelalte întrebări cât de structurat pot. În ce privește schimbările structurale și plierea structurilor pe fondurile eh, structurale. Aici situația este diferită de la stat membru la stat membru. În Polonia, de pildă, eh, încă de la început, a, eh, a, în Polonia încă de la început s-a pliat pe noile structuri pentru că avea nevoie de această ajutare. În Austria, situația este dificilă pentru că, pentru că pur și simplu nu există dor, dorința și nici nu se poate justifica din punct de vedere material ajustarea, eh, adaptarea la noile condiții. Sigur că statele eh, membre care au un buget mai modest eh, și doresc să beneficieze de acești bani au, sunt mai motivate să schimbe structurile, dar în alte state nu e cazul. În ce privește fluctuația de personal, Există foarte multe cauze pentru, modifica, eh, pentru schimbările de personal. Mai întâi, situația economică. Da? Eh, s-ar putea ca eh, personalul să nu mai fluctueze acum atât de tare pentru că stabilitatea în administrație a revenit. Pe de altă parte, există noi reguli în administrație și Uh, pe de altă parte, uh, mai există și situația în care uh, fluctuația este cauzată chiar de către administrațiile naționale, pentru că contractele au fost semnate doar pentru două, două, o perioadă de 2 ani sau și mai scurtă și atunci odată la 2 ani se renegociază contractul de muncă respectiv oamenii după 2 ani sunt liberi să plece. Iată, uh, Uh, una din cauzele uh, fluctuației de personal. Da? Uh, în statele baltice, de pildă, personalul după 2-3 ani de lucru în organismele de gestionare a fost în multe cazuri pur și simplu ademenit, ispitit de oferta unei mari firme de consultanță care plătea mai bine și care putea beneficia de pe urma experienței achiziționate în organismul de gestionare de către uh, persoana respectivă. În privința Italiei, care a fost aici uh, amintită în mai multe rânduri, cred că Italia este un caz special. Mai întâi, are foarte multe programe operaționale și regiunile italiene sunt foarte puternice. Dumneavoastră aveți mai multe informații de fond despre Italia decât am eu, evident, dar în acest caz particular, cred că uh, comunicarea directă între uh, nivelul național și cel regional trebuie să se îmbunătățească și, în plus, uh, Uh, uh, regiunile italiene trebuie monitorizate îndeaproape în ce privește punerea în aplicare a programelor operaționale. Concentrarea tematică a noi perioade de programare a ajutat foarte mult la o mai bună conturare a proiectelor și a făcut ca proiectele să nu se mai întindă uh, peste toată regiunea într-o diversitate tematică prea mare. unele programe operaționale sunt atât de concentrate pe tematică, încât chiar uh, în răspunsurile la chestionarul nostru au menționat proiecte concrete. Și apoi, în ce privește condițiile, condiționalitățile ex ante, uh, multe din eh, țările membre critică aceste condiționalități, dar ele sunt menite să eh, ofere o mai bună punere în aplicare strategică a fondurilor structurale. Dacă fondurile structurale sunt bine puse în aplicare și dacă Comisia Europeană asistă statele membre, atunci poate exista o punere în aplicare mai eficientă a acestor programe. În ce privește interviurile Uh, care au uh, evidențiat uh, nevoia unei mai mari stabilități a instituțiilor. Da, într-adevăr, vă dau dreptate, aici instituțiile nu își doresc schimbări la nivelul instituțiilor odată cu schimbările regulilor, regulilor de joc. Dar să știți că nici nu am, nici nu am constatat prea multe astfel de schimbări. Anglia, Anglia într-adevăr, în cadrul Regatului Unit, a trecut printr-o schimbare structurală foarte importantă, dar în restul țărilor și statelor membre, uh, uh, structurile, până la urmă, la nivel instituțional, au rămas peste tot aceleași și în această perioadă de programare. În ce privește corupția, cred și așa am și perceput că la nivelul european, programele, europene, programele europene au uh, cele mai bune șanse pentru evaluări. În Austria nu există niciun fel de fonduri, niciun fel de finanțare pentru uh, activități, uh, programe de evaluare la de această complexitate. În, în Austria nu există niciun fel de evaluare a modului în care sunt cheltuite aceste fonduri. Uh, tocmai de aceea uh, cred că uh, monitorizarea și evaluarea care este legată de programele europene este de mare preț. În Austria Eh, am avut mari eh, discuții pe această temă. De multe ori nici nu este vorba de fapt de corupție, ci de, de greșeli, de neregularități. Nu toate neregularitățile pot fi, trebuie interpretate ca eh, corupție, pentru că în nivelele 2, 3 și așa mai departe există foarte multe persoane, instituții, funcții implicate și Uh, Sigur că uh, autoritățile statelor membre uh, încearcă să iasă uh, cât se poate de bine în evaluările care se fac vis-a-vis -vis de cheltuirea unor fonduri europene. Aici trebuie să fim de altfel foarte precauți în formulare. Dar nu cred că s-a schimbat lucruri esențiale în, în privința acestei teme în ultimii ani. achizițiile publice. La nivelul european, cred că nu avem probleme. Cred că la nivel, la, avem probleme care sunt, se află sub pragul care declanșează achizițiile publice, regulile de achiziție publică la nivel național. În Da? Deci, a, sigur că nu cred că trebuie să avem licitații publice naționale pentru, pentru chestiuni care se valorează 500 de euro. Și aici apar într-adevăr probleme în administrare. Am găsit în Renania de Nord-Vestfalia un caz în care s-a schimbat uh, tocmai programul și uh, legea privind achizițiile publice pentru a o face mai uh, pliabilă pe aceste programe de achiziție publică europeană. Da, Cred că există de altfel un alt studiu lansat de Parlamentul European tocmai pe tema acestor achiziții publice, care eh, eh, reflectă foarte clar eh, diferitele abordări ale statelor membre în privința achizițiilor publice. În ce privește abordarea centralizată versus cea regională, nu cred că pot să spui că abordarea regională este mai dificilă uh, Uh, decât cea națională. De pildă, Polonia are o astfel de abordare la nivel regional, de rezolvare, gestionare la nivel regional, nu putem spune că există, că este de aceea deficitară. Și în Germania există o abordare mai degrabă la nivel regional. Exemplele arată că se poate și așa. Pe de altă parte, Estonia, Letonia sunt state mici. Eu nu cred că aici este nevoie de o abordare regională. Și același lucru este valabil și pentru Austria. Vă rog să mă corectați dacă greșesc, dar în Estonia nu există un sistem federal, politic federal atât de important ca în Austria, de pildă, care este uh, uh, esența uh, structurii statale austriece. Eu cred că, pe de altă parte, însă, abordarea centralizată a, în Austria este o abordare foarte bună pentru că nu avem un buget suficient de mare pentru a diviza în opt uh, bugete, uh, subbugete regionale. Eu cred că abordarea, alegerea unei abordări uh, optime ține de uh, condițiile uh, geografice, de dimensiunea țării, de dimensiunea bugetului și de uh, ca specificul fiecarei țări. Președinte, mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste comentarii și acum, acum dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene. Doamna Erin, nu? Atunci, domnul Bolman are cuvântul. Thank you, Mrs. President. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt șef de unitate pentru Centrul de Competență pentru Clădirea de Capacități. E o unitate nouă care există de un an și jumătate. Sunt aici însoțit de o colegă. În primul rând vreau să mulțumesc pentru eh, prezentare autorilor studiului. Eh, e un studiu cu multe concluzii și recomandări interesante pe care le putem utiliza dar și multe din elementele care, pe care deja lucrăm și încercăm să lansăm proiecte concrete. Poate permite să revin la procedurile de negocieri și acordurile de parteneriat și programele operaționale și care a fost uh, contribuția noastră. Noi am monitorizat toate acordurile de parteneriat și programele operaționale pentru acest, acest aspect specific, clădirea, construirea de capacitate și ne-am concentrat asupra modului în care sunt gestionate fondurile. În legătură cu acordul de parteneriat, am cerut statelor membre să se concentreze uh, mai strategic, uh, să ne spună uh, care au fost problemele în perioada anterioară și cum le doresc să le rezolve în noua perioadă. Și acele state membre care au adus multe schimbări, cum ar fi Regatul Unit, dar și Franța, Ungaria, Republica Cehă, au, pe acelea le-am întrebat de ce aceste schimbări ce s-au așteptat de pe urma lor, ce îmbunătățiri cred că vor aduce și apoi am utilizat uh, un cadru conceptual standardizat pe trei piloni. Considerăm că dacă dorești să consolidezi capacitatea administrativă, trebuie să analizezi structura managementului programelor, în primul rând. Deci numărul de programe operaționale și în programe unde plasezi autoritatea de management și cum îți organizezi sub delegarea organismelor uh, intermediare. În al doilea aspect, am întrebat ce se întâmplă cu resursele umane. Unele state membre, mai ales cele care au aderat în 2004 și uh, ulterior, se confruntă cu mari fluctuații de personal. Deci ce măsuri ar dori să introducă pentru ca în primul rând să recruteze oameni, să-i formeze și să-i păstreze în organizație? Și în al treilea rând, al treilea pilon, sisteme și mm, instrumente. Ce sisteme de susținere, ce instrumente au? Sisteme de monitorizare, de evaluare? Uh, alte studii ca acesta de azi, cum uh, le pot utiliza pentru a-și îmbunătăți capacitatea administrativă. Mesajul nostru principal a fost că nu uh, vă rezolvați problemele doar prin recrutarea mai multor oameni. Trebuie să investești în, în toți trei piloni în același timp, în paralel și în mod integrat. Și chiar dacă faci asta, tot trebuie să privești întreaga chestiunea guvernanței. Programele nu operează izolat și într-un context politic Trebuie văzut uh, modul în care se organizează lucrurile de către guvernele din statele membre. Asta se leagă și de instabilitatea politică, de fraudă, de corupție. Am uh, adoptat acum 27 din cele 28 acorduri de parteneriat, deci suntem implicați în negocierile pentru uh, programele operaționale și mesajele menționate în acordurile de parteneriat încercăm să le traducem în măsuri operaționale din programele respective am dorit să utilizăm uh, asistența tehnică, am dorit să uh, ne îndepărtăm de abordarea anterioară, unde sistemele tehnice erau văzute ca o, o, um, uh, un grup de programe care pot fi utilizate mm, discreționar de statele membre. Acum încercăm să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor identificate. Apoi este un nou articol din regulament în care statele membre trebuie să pună la punct, măsuri antifraudă. Dorim să vedem că sunt utilizate uh, instrumente de asistență tehnică și în acest sens. Apoi, uh, ca urmare a condiționalităților ex ante, dacă toate membre trebuie să implementeze un plan de acțiune, că n-au fost îndeplinite condiționalitățile, trebuie să vedem că vrem să vedem că ei utilizează uh, instrumentele tehnice ca să rezolve problemele și știm că mare parte a asistenței tehnice se îndreaptă spre uh, staff, spre resursele umane. Am făcut și noi un studiu în legătură cu modul în care se utilizează asistența tehnică pentru a susține costurile cu salariile din toate statele membre, concluzia fiind că toate statele membre, fără excepție, au utilizat asistența tehnică pentru a cofinanța salariile și aici am dorit să avem o abordare mai strategică, mai ales în ce privește marii beneficiari, câți oameni doresc să recruteze, în ce organizație, anume pentru a avea o abordare mult mai strategică a resurselor umane. Asta încercăm noi să facem acum, în perioada negocierilor, noi generații de programe operaționale. Dincolo de asta, ca unitate, lucrăm la multe inițiative concrete ca de exemplu pe tema problemelor legate de achizițiile publice, organizăm programe de formare pentru autoritățile de management, autorități intermediare și de certificare și am organizat și o serie întreagă de seminarii în legătură cu măsuri antifraudă și corupție în 10 state membre. Acestea sunt doar exemple ale muncii noastre și cu asta vă mulțumim pentru atenție. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu, pentru comentarii, pentru contribuția Comisiei. Vom uh, continua să urmărim acest subiect în lunile următoare, să vedem cum decurge procesul negocierilor între statele membre și Comisie și bineînțeles că vom reveni la rezultatele acestui studiu și la evoluțiile din diversele state membre vis-a-vis -vis de subiectul acestei dezbateri. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul anual pentru 2013 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, combaterea fraudei. Comisia de control bugetar are un raport de inițiativă propriu a răspuns la raportul Comisiei pentru 2013 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și combaterea fraudei în anul 2013. Raportorul nostru pentru aviz este domnul Arimo și Comisia Cont a cerut că până pe 8 decembrie să furnizăm opiniile noastre. Deci este un, o foaie de parcurs destul de strânsă. Deci noi putem prin e mail să ne exprimăm opiniile. Nu a fost posibil să furnizăm și traducere pentru întâlnirea de astăzi. De aceea ați primit proiectul de raport pentru aviz în engleză. Traducerea va fi disponibilă până pe 7 noiembrie. Eu vă propun următoarea foaie de parcurs pentru munca noastră pe marginea acestui raport pentru aviz. Veți primi versiunile traduse ale proiectului de raport pe 7 noiembrie. S-ar putea să stabilim un termen limită eh, până la ora 12 la prânz, joi 13 noiembrie. Deci veți avea la dispoziție o săptămână din momentul primirii versiunii traduse până la termenul limită de depunere a amendamentelor și vom putea supune la vot avizul la întâlnirea Comisiei Regii pe 3 decembrie. Aceasta ar fi propunerea unei foi de parcurs și dau cuvântul acum domnului Arimov, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Raportul de astăzi se referă la raportul Comisiei privind combaterea fraudei pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Este un document interesant cu multe pagini și dumneavoastră tocmai ați spus, noi va trebui să lucrăm uh, în mare grabă pentru că Comisia Cont se va pronunța cât de curând în legătură cu acest subiect. La rândul meu, avizul a trebuit să fie redactat într-o săptămână și timpul este strâns pentru înaintarea de amendamente. Voi încerca să vă prezint o sinteză a raportului meu, a ceea ce am încercat eu să prezint în mod special în acest aviz, pentru ca dumneavoastră eventual să puteți să completați munca mea. Deci vorbim de protejarea intereselor financiare și combaterea fraudei și cred că suntem cu toții de acord că banii europeni trebuie să fie administrați corect, că așa e logic. Și cine procedează ca atare, acela sporește, bineînțeles, și credibilitatea Uniunii Europene care administrează acești bani. Deci, Sigur că ar putea să apară un conflict de interese între statele membre și Uniunea Europeană în sensul că poate un stat membru nu pare a fi înclinat să combată irregularitățile sau fraudele sau să nu le anunțe uh, ca să nu uh, apară cu o bilă neagră în statistică. Dar eu cred că noi, Comisia noastră și Parlamentul trebuie să facă o prioritate din a demasca aceste irregularități și fraude, pentru că abia astfel imaginea Uniunii Europene, care poate acum nu este chiar atât de uh, limpede, uh, să um, poată să se îmbunătățească, pentru că există acum peste 23 de miliarde de facturi neonorate din partea Uniunii Europene. Și dacă uh, am combate fraudele și am proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, poate că banii care ne-au fost încredințați de către statele membre ar putea fi administrați mai corect și uh, ar putea să contribuie și la onorarea facturilor, chiar într-o perioadă în care se fac economii. Și chiar atunci când Consiliul uh, dorește să reducem uh, investițiile, banii trebuie să fie administrați corect. Dar cine va analiza acest raport, iar eu am făcut acest lucru și sunt jurist de formație, constată că există și niște probleme de principiu. Cum își definește Uniunea Europeană interesele financiare? Cum definește Uniunea Europeană frauda și cum definește Uniunea Europeană irregularitățile? Deci, sigur că și noi în raport facem o disociere între irregularități și fraude cine a analizat propunerea făcută de comisie din 2012 este făcută ea. Acolo există o definiție a fraudei, dar în introducerea propunerii din partea comisiei sunt menționate modalitățile foarte diferite în care cele 28 de state membre definesc frauda, inclusiv când este vorba de fraudarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Și dacă există atâtea modificări, vom constata că în 28 de state membre există 28 de abordări diferite și 28 de soluții diferite. Deci, din punctul meu de vedere, asta este o problemă mare. Nu poate cineva să combată Uh, fraudarea uh, banilor europeni decât dacă are o abordare unitară. Dar în ciuda acestor diferențe, Comisia a încercat să introducă datele conform anumitor parametri în raport la nivelul anului 2013 și într-o abordare sintetică vă voi spune că în 2013 au existat per total 16.000 de încercări de fraudare sau de irregularități. Asta înseamnă 2,14 miliarde euro implicați deci poate fi o sumă mică vis-a-vis -vis de integralitatea bugetului, dar în același timp este vorba despre 1,34% din cheltuieli, 1,86% din încasări. Ceea ce este important, noi putem face comparații în raportul 2013 cu 2012 și irregularitățile Uh, au crescut cu 17% în 2013. Cazurile semnalate, deci, au crescut cu 17%. Pe de altă parte, însă, nivelul uh, sumelor fraudate a, cresc, a scăzut cu 36%. Deci, pe de o parte plus 17%, pe de altă parte minus 36%. Mai multe semnalări, dar nivelul sumei implicate mult mai mic. Noi vorbim uh, doar despre politicile de coeziune în comisia noastră. Nu, și aici, uh, în ce privește irregularitățile, avem uh, cifra cea mai mare. Iar Comisia a făcut o diferențiere între fraudă și irregularități. Frauda este făcută cu intenție la nivelul unui organism administrativ sau ă, de către un individ. Deci cu intenție încerci să falsifici documente. Aici am avut de-a face cu 321 156 de milioane de euro implicate și, pe de altă parte, irregularități. Deci atunci când se comit greșeli de către un organism administrativ, am vorbit despre capacitatea statelor membre uh, în a implementa această politică de coeziune. Dar multe state membre implementează greșit acest mecanism și aici apar erorile. Ei, aceste irregularități în politica de coeziune se referă la 4672 de cazuri. Suma implicată era de 1,2 miliarde de euro. Dar și asta este o sumă mare în comparație cu anul 2012, a existat o creștere de 15% atât în ce privește frauda, cât și irregularitățile. În ambele cazuri, însă, suma implicată a scăzut, deci aceeași tendință ca și pe plan general. Mai multe cazuri, dar sumele implicate mai mici. Putem să ne punem întrebarea ce înseamnă această tendință când se raportează mai multe irregularități sau încercări de fraudare? Asta înseamnă oare că măsurile care au fost luate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene dau roade și că un stat membru nu se mai ferește să uh, le menționeze? Sau înseamnă că statele comit mai multe greșeli în implementarea acestor programe. Prima ar fi o veste bună, cea de-a doua o veste proastă. Pentru că asta ar însemna că statele membre, în loc să-și perfecționeze administrația banilor europeni, de fapt și-o înrăutățesc. Din acest raport nu reiese răspunsul la această dilemă. Ca atare, în elaborarea avizului, am menționat o serie de principii de ordin general. Primul lucru care ar trebui să fie făcut când vorbim despre irregularități, despre cele 4672 de irregularități, ele ar putea să fie evitate, din punctul meu de vedere, dacă mă, implementarea în sine ar putea să fie îmbunătățită. Eu în aviz am spus că ar fi nevoie de o evaluare ex ante care ar trebui să fie îmbunătățită pentru a reduce irregularitățile ulterioare. Iar când vorbim despre fraudă, Aici statul nu prea poate să intervină din start, pentru că este vorba mai degrabă de energii criminale, infracționale care intră în acțiune. Aici, deci, vorbim eh, inclusiv despre alte aspecte decât corupția. Dar cum putem, totuși, reduce aceste fraude, astfel încât uh, energiile infracționale să nu mai poată să acționeze ca până acum. Și aici cred că ar fi nevoie de îmbunătățirea unui control extern. Și e, Comisia a făcut în ultimii ani propunere în acest sens, care cred că se îndreaptă în direcția cea bună. Mi se pare că sunt măsuri corecte. Este vorba de stabilirea unor uh, puncte de coordonare AFCO ale OLAF ele trebuie să funcționeze în toate statele membre. Ar fi un punct de legătură între Uniunea Europeană, OLAF și statul membru, respectiv de entitățile regionale ale statelor membre. Dacă se înființează aceste servicii antifraudă, de coordonare a demersurilor antifraudă, cred că uh, trebuie să știm și care sunt datele care trebuie să fie semnalate cea de-a doua măsură ar fi ceea ce am spus și la început, găsirea unei definiții unitare pentru fraudă și, și irregularități, pentru că doar cel care operează cu definiții unitare poate avea abordări coerente și există o propunere din 2013-363 în care se vorbește despre fraude și măsuri care să fie de asemenea coerente pe plan european, iar Parlamentul pe 16 aprilie 2014, într-o primă lectură, a adoptat un text care poate să ducă la combaterea fraudei. Și în al treilea rând, Parlamentul în martie 2014 a fost de acord cu aceste măsuri înființarea unui oficiu al unui procuror general european care urmează să mai fie definit, conturat, dar care să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene. Dacă aceste controle externe vor fi consolidate, cred că numărul cazurilor de fraudă ar putea să scadă. Deci, eu cred că un control extern poate să diminueze conflictul de interese la nivelul statelor membre, pentru că o să apară teama de eventuale sancțiuni externe. Iar schimbul de informații dintre statele membre și Comisia Europeană și OLAF ar putea să fie facilitat, trebuie să existe o definiție clară între fraudă cazuri frauduloase, respectiv greșeli, irregularități. Acestea ar fi ideile pe care eu le-am introdus în proiectul meu de aviz. Doamna președintă a spus că amendamentele trebuie să fie înaintate până pe 13 noiembrie, pentru că uh, în Comisia pentru Buget urmează să aibă loc un vot. Noi, în regii, vom avea un vot pe 3 decembrie iar raportul principal al domnului Pirinski în Comisia pentru Buget este prevăzută pentru 8 ianuarie, iar votul în plen ar urma să aibă loc în februarie 2015. Eu mulțumesc pentru activitatea pregătitoare desfășurată de către Secretariatul Comisiei. Îi invit pe colegi să se implice în această dezbatere, să-mi împărtășească punctul lor de vedere, observațiile lor legate de această propunere de aviz. Mulțumesc pentru atenție. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vă mulțumim pentru prezentarea avizului dumneavoastră. Toți membrii ai comisiei au citit deja, în cel puțin în limba engleză, proiectul de raport și, după cum spuneam și înainte, traducerea va fi realizată până pe 7 noiembrie și atunci mai avem încă 6 zile până pe 13 noiembrie termenul de depunere a amendamentelor. Acum aveți cuvântul, stimați colegi, a, domnul, domnul Blanco Lopos are cuvântul. Mulțumesc. gracias. În lupta contra fraudei nu trebuie să fim satisfăcuți, ci să fim exigenți în permanență. Sigur că eu cred că raportul conține date care ne pot face să fim optimiști, cum adică reducerea impactului financiar al neregularităților detectate, atât 38, atât cele care nu au caracter de fraudă, mai puțin cu 38%, cât și cele cu caracter de fraudă. Deși e adevărat, cum că spunea antevorbitorul meu, că a crescut numărul de probleme, deși cantitatea lor este minoră. De asemenea, e pozitiv că pentru prima oară politica de coeziune nu a fost uh, cea cu cel mai mare număr de uh, nereguli de natură frauduloasă, deși majoritatea uh, problemelor detectate au fost detectate datorită mecanismelor de control prevăzute în legislația Uniunii Europene și nu prin anchete penale. Totuși nu e pozitiv faptul că nu au fost uh, progrese semnificative în timpul în care durează comunicarea cazurilor de fraudă. Dar în total e pozitiv uh, efortul comisiei, însă cum s-a spus aici e necesar uh, să, să ia noi măsuri legale și administrative ca să putem combate mult mai eficient acest flagel. Eh, eu eh, așadar cred că Comisia trebuie să continue să lupte împotriva proastei utilizări a banului public și să propună eh, îmbunătățiri și unele vor apărea și din reflexiile pe care vom, le vom face în dezbaterea aceasta îmbunătățiri uh, sistemului de detectare, prevenire și uh, combaterea fraudei pentru a evita ca nici un euro din solidaritatea europeană să ajungă în mâinile persoanelor care, la care nu trebuie să ajungă. Momente uh, delicate ca cel actual în care se cer mari sacrificii cetățenilor cu reduceri la buget, precarizarea muncii, cer ca instituțiile comunitare să fie în fruntea luptei uh, contra flagelului reprezentat de fraudă. De asemenea, este necesar uh, o mai mare transparență în utilizarea fondurilor publice uh, și n-ar fi de înțeles ca noi să vorbim ca de una din provocările europene de a fi capabil să mobilizăm mai multe resurse publice <clears throat> pentru a ne dinamiza economiile dacă în unele locuri nu se utilizează bine resursele deja existente. Așadar, cred că în acest sens trebuie să fim mult mai severi și mai duri pentru a putea prezenta și rezultate care să fie mai satisfăcătoare, deși insist, anumiți indicatori eh, spuneam că sunt mai pozitivi decât cei din exercițiul anterior. Thank you. Thank you. Mulțumesc. Domnul Antelici, acum, vă rog. Thank you. Um... Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Am ascultat cu mare interes eh, prezentarea făcută de colegul nostru și este bine să auzi ca comentarii concrete în legătură cu posibilitatea îmbunătățirii performanței autorităților Um, dar și la nivel local și la cel regional național vor apărea neregularități, pentru că, așa cum s-a și spus, cu cât mai mare e guvernul, cu atât mai mari sunt uh, și uh, neregularitățile um, până la urmă trebuie să știm că acești bani pe care îi cheltuim sunt bani ai um, contribuabililor. Da? 2,4 miliarde euro este o sumă foarte mare și 15% uh, reprezintă uh, neregularități în, uh, fond, din fondurile de coeziune. Da. Deci, când asculți toate aceste analize, atunci trebuie să știi că nu dimensiunea aparatului guvernamental creează problema. Și chiar mă, mă, mă sperie uh, formularea formu, uh, utilizată de uh, colegul. Și să, am, să aduce în discuție un procuror european care deocamdată nici nu există și trebuie înființat și definit uh, nu cred că se poate vorbi despre așa ceva, nici măcar despre includerea unui procuror sau unui parchet național în acest aviz. Nu putem vorbi despre așa ceva. Uh, uh, uh, Mulțumesc. Mai întâi în legătură cu oficiul procurorului public european toate partidele principale se împotrivesc introducerii în aviz acestei trimiteri la, la EPO. Poate că a fost doar o omisie, dar dacă nu, atunci trebuie să, trebuie să facem ceva. Da? nici atunci când va exista, dacă va exista, acest uh, oficiu nu va putea fi uh, foarte eficace. Dar aceste neregularități mă interesează totuși pentru că uh, chiar dacă aceste neregularități sunt semnificative când le adun, de până la urmă sunt niște trivialități în cadrul unui audit financiar uh, Uh, obișnuit. Adică uh, ocupându-ne de aceste, de, de aceste trivialități, până la urmă, uh, sub îndrumarea comisiei, omitem să îi țintim pe aceea care le cauzează și să identificăm pe acest, aceștia. Adică a, asta dute, duce la foarte multe întârzieri și a, există beneficiari din sectorul neguvernamental care suferă. În ce privește distinția care se face între neregularități premeditate și cele care se întâmplă fără premeditate, fără intenție, din greșeală. Greșelile uneori se comit și la organismele de gestionare și nu doar la beneficiar. În plus, există și diferențe între. Deci, unele neregularități apar și pentru că punerea din aplic- în aplicare sau metoda de audit poate diferi prin metodologie între, de, de la un caz la celălalt. Și atunci, în, tot acest, în tot această mare, mare oală de neregularități, avem unele, avem unele neregularități care pot fi considera minore, triviale și altele care, într-adevăr, ar trebui atribuite mai ales uh, mai degrabă sectorului de fraudă, deci uh, infracțiune premeditată. Da? Deci, uh, eu sper că această distinție pe care raportorul ne propune va fi făcută și mai judicios pentru programele eh, prevăzute pentru 2014-2020. Eh, vreau să-l rog pe raportorul nostru să facă această distinție pentru a face în continuare recomandări nu doar pentru combaterea fraudei, deci a acte, actelor premeditate, ci să putem face recomandări și pentru o prevenire a greșelilor, neregularităților care pot apărea pe parcurs, astfel încât beneficiarii să nici nu cadă în aceste capcane. Mulțumesc. Domnul uh, Black are cuvântul acum. Colegițe și colege. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, salut uh, eforturile susținute ale Comisiei pentru uh, depistarea cazurilor de fraudă și a neregularităților în perioada 2007-2013. Noi, cei din Comisia Regii, trebuie să protejăm integritatea uh, proiectelor de, uh, și fondurile de dezvoltare regională în Uniunea Europeană. Uh, raportul, iată, pe care îl primim, constată că, cu toate că au crescut uh, Uh, ca număr uh, neregularitățile, totuși impactul lor financiar este în scădere. Acest lucru arată însă după părerea mea, că sistemele de verificare și de monitorizare um, uh, au devenit mai bune, mai eficiente și că astfel frauda nu mai este posibilă în aceeași măsură ca și în trecut. Tocmai de aceea trebuie să uh, consolidăm servici, uh, serviciile antifraudă, AFCOS, și să avem un, să instituim un control și o supraveghere mai strânsă. Prin, prin serviciile acestea competente pot, frauda poate fi combătută mai bine în cazul uh, unor state membre unde există deja cazuri de precedent, uh, am putea să ne gândim chiar și la crearea unor noi instituții, noi servicii. Dar până le vom avea pe acelea, trebuie să le consolidăm pe cele existente. Mulțumesc. Maletici. Mulțumesc, doamnă Maletici, aveți cuvântul. Thank you very much. I would like... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest aviz foarte bine pregătit. Uh, domnule uh, Ermon, uh, Arimon, ați arătat în prezentarea dumneavoastră că condiționalitățile și ex ante sunt condiționalitățile ex ante sunt foarte importante pentru împiedicarea apariției cazurilor de fraudă. Cred că este foarte important și cred că este foarte important să avem un sistem foarte clar și uh, Eh, să avem definiții mai clare care să fie mai puțin eh, susceptibile la interpretări, mai ales în legătură cu definirea fraudei. Trebuie să evidențiem poate și mai bine rolul prevenției și al educării ehm, celor vizați pentru reducerea numărului de neregularități, de irregularități. Pentru că de multe ori beneficiarii finali uh, comiteau uh, neregularități uh, fără să știe că făceau acest lucru. Un exemplu foarte comun de pildă. În bugetul unui proiect se menționează că beneficiarul final va achiziționa uși ferestre din lemn. Dar beneficiarul beneficiarul final real reușește în cele din urmă să achiziționeze fereste și geamuri pentru o școală din, cu ramă de aluminiu, deci calitate mai bună, chiar cu bani mai puțin. Numai că numai că un audit financiar în cazul acesta constată că uh, bugetul nu a fost corect executat și cere o rambursare a fondurilor. Și atunci avem o problemă dublă. Mai întâi avem o neregularitate în sistem și în al doilea rând avem un beneficiar final care își pierde încrederea în Europa, în, în fondurile europene. Deci eu cred că este o problemă de comunicare pe care trebuie să o schimbăm uh, până la urma urmei. Mulțumesc, domnul Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și eu colegului Arimo pentru uh, munca uh, și formulările sale foarte fin ajustate a făcut un lucru foarte important, uh, s-a plecat asupra definițiilor și chiar din această dezbatere ne dăm seama că nu este foarte clar ce înseamnă neregularitățile. Neregularitățile sunt cele, acele abateri mărunte care de, uh, reprezintă devier, devier de la, de la uh, reglementările în vigoare. Dar frauda și corupția sunt acțiuni premeditate care sunt cu totul altceva. De multe ori neregularitățile provin din nerespectarea în cele mai mici detalii a uh, anumitor uh, proiecte și uh, s-a constatat că de multe ori lipsa capacității administrative, neclaritatea cu privire la competențe, Uh, fluctuația de personal, până la urmă, pot și ele cauza aceste neregularități. Totuși, nu putem vorbi de fraudă în aceste cazuri. Am constatat și în alte cazuri că uh, am constatat, de pindă că în agricultură, acolo, într-adevăr, există fraudă în stil mare. În politica de coeziune, mai degrabă, avem însă a face cu greșeli care provin din nerespectarea sau necunoașterea anumitor detalii Uh, din, uh, din acest sistem de reglementare. Și tocmai uh, de aceea cred că colegul Arimon are în proiectul său de aviz elemente foarte pertinente care vin să soluționeze această problemă. Apoi, sigur că utilizarea Uh, corectă, conformă a fondurilor uh, din programele de coeziune uh, este, este o chestiune care ține și de statul membru, pentru că, să, pentru că oamenii sunt supărați atunci, de pildă, când un stat membru folosește fonduri de coeziune pentru crearea sau extinderea unui aeroport în care aterizează două aeronave pe zi. Atunci sunt supărați oamenii. Deci trebuie, trebuie să Uh, vedem foarte clar și sub raport politic ce vrem să promovăm în Uniunea Europeană prin aceste fonduri. Dar asta este altă dezbatere. Pe de altă parte, ceea ce a spus uh, domnul Arimon, un control, uh, un control al un financiar și un audit financiar efectuat de către terți, așa cum propune și corupția, ar putea să reducă uh, cazurile de fraudă și corupție. Și iar, iar acolo unde este vorba de corupție și de fraudă, în mod clar, acolo parchetul, procuratura trebuie să intervină. Noi însă, în cea mai mare parte, a, am fost preocupați de problema neregularităților deci am fost confruntați cu situația în care, din cauza lipsei de personal sau lipsei de calificare a personalului și, pe de-o parte, și a reglementărilor foarte complicate, s-a ajuns la aceste neregularități. Trebuie să fim de aceea eh, foarte Uh, foarte atent să vedem dacă în cererea noastră pentru mai multă simplificare și debirocratizare chiar reușim să simplificăm și să debirocratizăm procedurile pentru ca să nu apară aceste probleme la nivelul statelor membre. Și acum următorul vorbitor, domnul Van Nistelrooy. Domnul președinte, vă mulțumesc. Uh, textul mi-a parvenit în engleză, dar o să vorbesc totuși în uh, olandeză. Uh, proiectul de aviz este unul bun, dar um, este unul din raportorii pe această temă, pentru că înaintea domniei sale au mai au existat și alți raportori care au er- arătat foarte clar care au fost um, demersurile, eforturile care au fost uh, efectuate. Au fost programe de acțiune ale Comisiei, au fost și alte măsuri. Deci, trebuie să vedem cum se mobilizează lucrurile și ce se face uh, pentru a identifica în mod uh, concret uh, pe aceia care sunt uh, acuzați până la urmă de fraudă. Eu cred că acest document ar putea să enunțe uh, uh, cele realizate deja până acum, pentru că, pentru că alegătorii noștri vor să vadă acest lucru. Deci eu cred că este foarte interesant să vedem că, pe de o parte, avem mai multe uh, mai multe cazuri decelate, pe de altă parte, impactul financiar al acestora este mai redus. Acum mai există și legătura cu noul regulament. Um, acest uh, nou regulament uh, permite o mai bună planificare pentru că prevede această concentrare, uh, cuplare tematică. Da? Um, să demolezi uh, sau să construiești uh, un, un uh, o pod fără să legi această măsură de alte măsuri este inoportun. Este vorba, de aceea este nevoie de proiecte durabile, de integrarea proiectelor mici în într-un context mai larg. Mi-ar plăcea de aceea foarte mult dacă în acest aviz s-ar solicita o mai bună coordonare și uh, uh, monitorizare strategică. Și aș mai saluta încă un lucru. Dacă peste 2, 3 ani poate, am putea să uh, realizăm rapoarte și mai detaliate Uh, în care să defalcăm uh, situația pe uh, diferitele programe. Da? Deci în momentul în care, de pildă, vis-a-vis -vis de un obiectiv de reducere a emisiilor de CO2 nu-ți realizezi obiectivul, atunci nu-ți atunci atingi obiectivul, atunci fondurile pe viitor se reduc pe această problemă. Și apoi, um, în legătură cu Uh, EPO, cu Serviciul uh, European al, uh, al Procurorului Public. Eu cred că nu este neapărat necesar dacă ai un sistem de monitorizare, de evaluare foarte bun al cheltuirii acestor fonduri, nu cred că este neapărat necesar să ai încă o instituție în plus care să verifice aceste, aceste cheltuieli. Există și alte instrumente pe care le avem deja declarația uh, financiară uh, oficială pe care statele membre uh, o fac cu privire la toate fondurile structurale, la proiectele de cofinanțare, este, iată, un instrument care este foarte pertinent pentru că este semnat de statele membre, este parafat de, de, de miniștri de finanțe și, de fapt, este vorba de un document foarte valid. Există apoi diferite culturi. Există culturi care permit uh, uh, cazuri uh, mărunte de fraudă care sunt tolerante, dar noul comisar a spus foarte clar, toleranța trebuie să fie o toleranță zero. Nu avem voie să eufemizăm situația. Numai că în condițiile astea mă întreb totuși dacă avem nevoie de un procuror public european pentru combaterea fraudei? Eu cred că mai degrabă regiunilor la folosi o colaborare mai strânsă cu Comisia Europeană. Eu de aceea sper să primim mai multe, să primim mai multe garanții procedurale decât uh, să înființăm acum o nouă instanță de verificare și control. Eu nu prea cred în aceasta. În același timp, scrie foarte bine aici că Consiliul trebuie să susțină demersurile noastre, pentru că și, și îmi dau seama de ce se, se cere acest lucru aici, pentru că îmi dau seama că majoritatea membrilor Consiliului, de fapt, nu și-ar dori acest lucru. Iar în ce privește uh, calendarul, nu cred că, că trebuie să ne grăbim, pentru că ar trebui să avem mai mult timp să uh, examinăm aceste lucruri. Mulțumesc, doamna președinte. Câteva cuvinte mai întâi pentru a spune raportorului că munca sa este foarte interesantă împotriva, în dreptul luptei împotriva fraudei există o miză întreagă. E obligația Uniunii Europene de a fi capabilă să protejeze fondurile, banii, banii până la urmă ai contribuabilor și vreau să revin asupra propunerilor făcute propuneri care sunt coincid cu celele comisiei, mai ales ideea de parchet european Deși, sigur, părerile sunt împărțite, am auzit și probleme evocate de domnul Fanistroi, dar când s-a vorbit de ideea parchetului european, am văzut că un număr de stat membre, și am auzit și în această dimineață, parlamente naționale au uh, emis rezerve, răspicat. Raportorul consideră că s-a evocat și problema definiției fraudei în aspectul intențional, voluntar al anumitor nereguli și ceea ce ar putea ține de fraudă caracterizată, organizată, voluntară. Oare a trece uh, printr-o definire mai precisă a noțiunii de fraude ar putea, cum spune domnia sa, uh, să ne permite să facem un pas înainte înspre parchetul european sau spre niște mai bune controle? O mai bună definire a fraudei poate oare permite să facem progrese aici? Și încă o întrebare Comisia, în raportul său, a indicat că un anumit număr de țări trebuia să facă eforturi mult mai mari pentru a detecta sau semnala fraudele. Cunoaște cumva raportorul ce criterii au fost utilizate pentru a uh, identifica fraudele? Thank you, thank you very much. And... Mulțumesc. Da, di cerno. Grazie, Presidente. Eu... Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau să Mulțumesc raportorului pentru propunerea sa de aviz, eh, cu care în general sunt de acord și voi încerca să-mi aduc și eu contribuția prin anume amendamente, anumite amendamente pe care le voi depune. După cum s-a spus și de antevorbitorii mei, raportul Comisiei ne prezintă o, o imagine pozitivă a situației luptei împotriva fraudei în politica de coeziune. Deși numărul eh, regulilor a crescut, sumele au scăzut și au scăzut în mod însemnat. Dar mai ales e de apreciat, cred eu, efortul continuu al Comisiei în controlele și colaborarea cu autoritățile naționale, în sensul prevenției, după cum s-a spus deja. Însă, sigur, doamnă președintă, mai rămân multe de făcut Uh, pe tema uh, în discuție astăzi. Mai rămân multe de făcut pentru că uh, am vorbit de statistică, dar aceste date statistice se bazează pe criterii diferite de la stat la stat. Deci există riscul ca aceste date să fie aproximative, pentru că datele trimise de statele membre sunt rezultatul unor politici de prevenție și de represiune care sunt foarte diferite între ele, desigur. Așadar, nu pot fi comparabile 100%. Așadar, eu cred că e absolut necesar să se facă un schimb din ce în ce mai intens și mai masiv de bune practici, bunele practici aplicate de statele membre. Dați-mi voi să vă spun că Italia, în acest sens, a, are o activitate foarte importantă, apreciată de mai multe ori și de către Olaf. Deci e important, spuneam, să existe un schimb de bune practici pentru ca lupta împotriva fraudei să devină o prioritate egală în toate statele membre. Noi nu ne putem permite să mai risipim nici măcar un euro din resursele comunitare din cauza unor comportamente ilicite, mai ales într-un moment de criză cum este cel uh, pe care îl trăim. Deci, frauda din banii publici trebuie să fie reprimată, trebuie să fie condamnată și, în acest sens, propunerile Comisiei privitoare la parchetul european și directiva lupta, pentru lupta împotriva fraudei prin dreptul penal trebuie, cred eu, să fie susținute total. Știu că în fosta legislatură Parlamentul European a muncit foarte bine pe aceste două dosare, deci sper că negocierile în ambele cazuri să se încheie într-un timp rezonabil, într-o perioadă rezonabilă de timp. Încă ceva, doamnă președintă, în legătură cu neregulile despre care s-a vorbit aici, neregulile care nu constituie fraude, deci neregulile fără natură frauduloasă. Eu cred că probabil că pot diminua uh, și aici cu un efort important, însă mai ales al statelor membre, mai ales în ce privește formarea membrilor administrației, cei care gestionează diferitele fonduri, încercând astfel să evităm suprapuneri uh, Ehm, și probleme apărute pentru că nu se cunoaște modul în care se gestionează eficient banii europeni. Și aici trebuie să facem multe în continuare. Mulțumesc! Thank you. Thank you. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Brion urmează. Merci, madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să felicit și să mulțumesc raportorului pentru acest document foarte interesant care demonstrează că Uniunea Europeană a devenit uh, o adevărată mașinărie inutilă care și-a pierdut toată credibilitatea, pentru că cum putem fi credibili? După cum spunea raportorul, când 23 de miliarde din facturi actualmente rămân neplătite cum putem fi credibili ca Uniunea Europeană când în 2013 16.000 de nereguli au fost constatate cu o sumă totală de 2,4 miliarde de euro? Sigur, legate parțial, dar nu numai, uh, legate de fraudă și de corupție. Și în același timp se cere să cer mai multe eforturi oamenilor, să strângă și mai tare cureaua unii sunt uh, construiți să se supună unui vast plan de austeritate. Iau exemplul regiunii Nord, Pas-de-Calais, din nordul Franței. Se anunță o scădere a creditelor pentru această regiune, pe când șomajul este la 20-25% în anumite localități acolo. În același timp, nu se efectuează niciun fel de control al fondurilor europene, pentru că Comisia Europeană și Uniunea Europeană e complet neputincioasă. Uh, raportorul în intervenția sa a precizat că în precedenta legislatură aceleași propuneri și aceleași fapte au fost relevate, dar nu s-a făcut nimic pentru a împiedica aceste fraude și uh, corupția. Așadar, vreau să vă spun că nu cred deloc în înființarea unui parchet european pentru că ar constitui o adevărată insultă la adresa popoarelor și la adresa suveranității statelor membre. Cred mai degrabă că ar trebui să ne orientăm asupra unei uh, suspensii, a, suspenderea ajutoarelor pentru statele care nu pot respecta legea, nu sunt capabile să asigure buna utilizare a banului public. Mulțumesc! Thank you. Thank you for your opinion. Mulțumim. Acum domnul Von vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Spuneam și la Comisia de Control Bugetar că am consacrat mult timp încercând să mă asigur că fondurile uh, europene sunt cheltuite așa cum se cuvine. Și voi face asta și în această săptămână. Iată, Curtea de Conturi își va publica raportul anual, deci uh, următoarele săptămâni și luni vom vorbi foarte mult pe tema asta și la Comisia noastră, nu doar la bugete. Mă bucur că raportorii și alți vorbitori au spus că sunt multe diferențe, mari diferențe între fraudă și eroare. Vorbim despre fraudă aici. Erori. Frauda uh, nu este, nu reprezintă un procentaj mare. Mai, mai mare re, uh, procentaj reprezintă erorile, dar sigur că trebuie să facem ceva și legătură cu fraudele. Trebuie să vedem și ce fac statele membre, pentru că 80% din fondurile europene se află sub responsabilitatea statelor membre. Deci majoritatea problemelor sunt probleme naționale. Acolo trebuie să ne concentrăm în discuția noastră. Deci salut recomandările raportorului de la final uh, să ne concentrăm mai mult pe statele membre. Da, statele membre, de exemplu, în ce privește lupta împotriva corupției, au sisteme diferite de anchetă, sisteme diferite de raportare, deci e foarte dificil să avem o, un mesaj coerent și o, o imagine coerentă în întreaga Uniune Europeană. Sigur, se pot face mai multe statele membre. Noi ar trebui să ajutăm statele membre care au probleme, că de la an la an sunt aceleași 4-5 state membre cu cea mai mare rată a erorilor. Trebuie să ne concentrăm pe acestea, să vedem care sunt problemele, să le ajutăm ca să, ca să uh, își îmbunătățească situația. Acolo se pot face mult mai multe. E bine, uh, Mă bucur, uh, salut majoritatea recomandărilor, nu toate, dar majoritatea și putem să ne concentrăm mai mult în raport asupra statelor membre. Acolo sunt fraudele în majoritatea cazurilor. Sigur, Uniunea Europeană trebuie să facă și ea mai multe, dar subliniez 80% din uh, fondurile europene se află sub responsabilitatea statelor membre. Asta înseamnă că erorile și fraudele acolo Uh, pot fi identificate. Deci să ne concentrăm mai mult în raport asupra ajutorării statelor membre care au probleme. Thank you. Thank you. And... Mulțumesc. Și acum domnul Polciac. Děkuji, paní bych eh, chtěl... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Um, vreau să mă refer la cele spuse de domnul Von. Da, problema fraudei ar trebui să facă obiectul uh, instrumentelor deja existente. Nu trebuie creat un parchet european care să ducă la uh, mai mult uh, haos. Nu este deloc indispensabil. Iată, generează deja dubii, uh, respingere. Nu știu dacă un european nu are credibilitate pentru că anumiți beneficiari comit fraude. Nu cred. Eu personal nu cred asta. Se pune deci întrebarea cum să reacționăm uh, la fraudele constatate. Mm. Domnul comisar Corina Crețu a spus că programele vor fi stopate imediat în cazul în care se constată fraude. Deci, din punctul meu de vedere, a spune că poate această abordare a comisiei ar fi reacția cea mai corectă și nu înființarea unei instituții a parchetului european. Mulțumesc! Vă rog, vă rog, mulțumesc. Mai uh, dorește cineva să ia cuvântul? Doamna și vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc. Motivul fraude e uneori birocrația. Iată, uneori uh, toate uh, acele formulare sunt extrem de complicate, mai ales în fostele țări comuniste. Uh, acolo se obișnuia, obișnuia să se spună, haide să ne apucăm de muncă și apoi vom vedea ce se întâmplă pe parcurs. Eu cred că ar trebui întețite controlele și controlele să fie mult mai stricte. Lucrul acesta ne va ajuta să menținem monitorizarea întregului proces. cei care uh, muncea, muncesc cinstit, însă fac erori din cauza ignoranței, nu ar trebui să piardă susținerea și banii de care depind atâtea lucruri de muncă. Trebuie să ajutăm uh, mai mult oamenii, mai ales în noile state membre care au intrat recent în Uniunea Europeană și care încă nu au învățat să respecte toate regulile sunt uh, oameni cinstiți care doresc să muncească, dar nu știu exact cum să respecte regulile. Mulțumesc, spune președinta, doamna Bresu. Mulțumesc. Aș dori să adaug și o observație pe lângă cei care deja au spus că situația diferă foarte mult între neregularitățile datorate fraudei și situația în care frauda poate apărea și ca urmare a unor reguli foarte complicate. Sigur, munca noastră este uh, imensă, mai ales în ce privește simplificarea legislativă, dar și administrativă și de gestiune. Și acest angajament al nostru ar trebui să fie de folos pentru a face o delimitare mai bună între cei care fac nereguli pentru a frauda și cei care pur și simplu uh, nu știu să, se, să descălcească aceste complicații birocratice și asta e cauzat mai ales și de statele membre, pentru că ele sunt cele care pun în practică uh, legislația europeană și gestionează banii europeni și uh, adesea acolo se adaugă straturi inutile de, de, de complicații și de birocrație și cred că aici trebuie să ne concentrăm noi inclusiv, sigur, prin a asculta pe, a asculta pe vicepreședintele Timmermans, care are însărcinarea aceasta specifică de a legifera mai bine, de a simplifica, de a aplica principiul de subsidiaritate, pentru că în unele cazuri e posibil, utilizând tocmai acest principiu al subsidiarității, să simplificăm și să responsabilizăm mai mult pe statele membre. Altfel, riscul e să intrăm uh, în mandatul nostru și să complicăm încă și mai mult lucrurile, pentru că statele membre, de mai ales regiunile, cei care vor utiliza resursele, vor trebui să garanteze rezultatele. Deci trebuie evidențiat rezultatul uh, prevăzut de proiectul finanțat și în același timp trebuie să răspundă și uh, de toate aceste complicații administrative, de uh, această hârțogărie inutilă. Deci cred că dacă trebuie să uh, evidențiem mai mult rezultatul, trebuie în același timp să simplificăm procedurile administrative. Asta cred eu că va putea reduce numărul de nereguli și de asemenea va putea să scoată mai bine în evidență fraudele, pentru că frauda poate fi doar contabilă, însă cred că dacă verificăm mai bine rezultatul, identificăm mai bine și frauda, veritabilă fraudă. Pentru că vedem că nu, rezultatul nu există. Cred că e unul din punctele uh, pe care trebuie să ne concentrăm. Deci să separăm mai bine cele două tipuri de nereguli și să verificăm Uh, rezultatul efectiv, cel care ne permite să înțelegem atunci când o neregulă e doar formală sau atunci când într-adevăr e vorba de fraudă. Deci neîndeplinirea voită și, mă rog, cu rea credință a rezultatului. Mulțumesc! Thank you. Uh, there are no others. Mulțumesc. Nu mai există alte solicitări de a interveni. Ba da, dar îmi pare rău, nu văd. Doamna Anderson, vă rog. Aș dori să uh, felicit pe colegul nostru care a elaborat acest aviz în termen de o săptămână și um, există o legătură și cu prezentările făcute astăzi pe PDO. Parte aveam uh, subiectul implementării politicii de coeziune și, pe de altă parte, aceste aspecte legate de irregularități. Eu cred că trebuie să îmbinăm lucrurile pentru a proteja interesele financiare, dar s-a spus și că există probleme legate de resursele umane și de retribuirea lor. Iar dacă aici sunt probleme, nu e de mirare că apar asemenea irregularități. Eu cred că diversele practici din diversele regiuni trebuie să fie analizate mai atent, uh, să vedem ce putem uh, categorizi ca fiind irregularitate, pentru că în uh, nordul Irlandei există persoane care se plâng despre reproșurile legate de irregularități care le-au fost făcute. Pentru că au fost uh, cazuri în care 12 uh, persoane ar fi trebuit să se ocupe de un anume program, până la urmă uh, au rămas doar 11 și cei care trebuiau să administreze banii Uh, and it goes back to a comment that was made for many groups and organizations uh, Până la urmă, întrebarea era cine răspunde uh, de irregularitățile apărute atunci când doar 11 trebuiau să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce 12 persoane trebuiau să facă. Deci, um, având în vedere asemenea probleme, ă, cred că trebuie să ne gândim la ă, resurse cu mai mare seriozitate. Președinte, mulțumesc foarte mult. Încheiem aici lista vorbitorilor și voi da cuvântul ă, Comisiei și reprezentantului Olaf. Cine dorește să ia cuvântul? Thank you, Chair. Mulțumesc. Sunt Andreea Bordoni, sunt unul dintre coautorii raportului privind protejarea intereselor financiare și aș dori, înainte de toate, să îmi exprim aprecierea pentru analiza făcută de domnul Arimon, pentru că eu cred că el a atins miezul problemei. Acest uh, raport a cunoscut o anumită evoluție în ultimii ani, iar în raportul nostru pentru 2013 am încercat să uh, folosim ocazia pe care am avut-o, pentru că era ultimul raport uh, efectuat de comisia care își încheia mandatul, pentru a avea o uh, retrospectivă asupra modului în care Comisia a lucrat în această perioadă de 5 ani. Și miezul problemei este legat de abordarea diferită a statelor membre. Ea creează, de fapt, principalele noastre preocupări și este și explicația pentru care noi nu putem ajunge decât la un număr limitat de concluzii generale. Noi am încercat să valorificăm când am putut aceste concluzii generale. Abordările diferite înseamnă sisteme uh, juridice și administrative diferite, definiții uh, diferite, dar și un mediu cultural diferit în abordarea diverselor probleme. Capacități administrative foarte diferite în ce privește prevenirea, hai să le spunem, irregularităților și abordări diferite în ce privește resursele eh, puse la dispoziție pentru combaterea fraudei. Și nu în ultima instanță, aș spune și că aceste diferențe există câteodată chiar în interiorul uh, aceluiași stat membru. De ce în anumite țări avem un anume nivel de taxare al sectorului uh, agricol și nu și al altor domenii. Cea de-a doua întrebare care se ridică și uh, în analiza făcută de domnul Arimo este legată de modul în care interpretăm taxarea. Aș sublinia că în raport noi am luat o decizie clară în acest domeniu. Because detection means... Din punctul nostru de vedere, taxarea este bună pentru că problemele care se întâlnesc pot fi analizate și combătute. Administrațiile pot conștientiza problemele, comisia poate conștientiza problemele și poate găsi soluții pentru corectarea problemelor. Din acest motiv, există o decizie clară și o indicare clară atunci când este vorba despre combaterea fraudei. Noi nu uh, credem într-o detectare zero a uh, fraudelor, pentru că nu credem că există vreo țară în care detectarea zero uh, ar fi o realitate. Deci dacă cineva raportează un nivel zero de fraude de-a lungul mai multor ani, părerea noastră este că acolo există cel puțin dificultăți în detectarea fraudei. Fie că detectează fraudele și nu le raportează, și aici ar fi atunci uh, doar probleme în fluxul informațional, Și aici am putut până la urmă menționa o serie întreagă de state membre în baza metodologiei pe care am aplicat-o noi. Revenind la detectarea irregularităților, în cadrul categoriei mai largi de irregularități, noi știm, de pildă, că cea mai mare uh, cauză a irregularităților este legată de încălcarea prevederilor privind achizițiile publice. Dacă există niște uh, constatări analitice în raport uh, da, legate de aceste politici de achiziții publice, Comisia se bazează pe aceste detectări și reacționează formulând propuneri în ce privește îmbunătățirea sistemului de achiziții publice. Iar anul trecut, eh, ele au devenit eh, baza unui pachet de măsuri pe care Comisia le propune statelor membre și acum este datoria acestora de a le accepta și implementa în felul acesta, raportul poate să meargă mână în mână cu acțiunile bazate pe politica noastră. Iar în ce privește inițiativele politice care sunt descrise în raport, inclusiv în ce privește înființarea oficiului procurorului general european, ele toate sunt menite să rezolve această principală preocupare pe care eu am formulat-o, abordările divergente, interpretările diferite, definițiile diferite care există în diversele state membre și mai ales abordarea diferită vis-a-vis -vis de fraudă, pentru că pentru noi este clar că nu poate să existe un nivel zero de fraudare, iar acolo unde raportarea este de nivel zero fraude, cred că Comisia trebuie de la bun început să aplice niște măsuri financiare pentru că dacă ă, până la urmă ă, nu sancționăm făptuitorii, ei vor găsi alte metode de a încălca prevederile. Sistemul trebuie să poată să funcționeze ă, și să existe și amenințarea cu sancțiuni, astfel încât banii să fraudați să fie recuperați. Iar în ce privește irregularitățile, și aici este nevoie de clarificări. Avem două tipuri de probleme. Încălcarea um, metodelor de achiziții publice și cealaltă sursă de probleme este legată de beneficiari. Care sunt irregularitățile tipice atunci când e vorba de cheltuieli neeligibile. Au existat o serie de exemple care au fost prezentate. Eu aș spune că este vorba mai degrabă de îmbunătățirea practicilor administrative. Dar eu când semnez un contract cu o companie pentru că îmi doresc în casa mea uși de lemn și după aceea găsesc uși metalice, este o problemă pentru că prevederile contractuale nu au fost respectate. Iar ceea ce ar fi putut să facă furnizorul ar fi fost să vină la mine, administrator public, care am pus la dispoziție banii, să mă întrebe sunteți de acord să schimbăm uh, termenii contractuali pentru că este mai uh, bine să punem uși metalice în locul ușilor de lemn. <clears throat> Și că explicația este că ar fi fost poate mai uh, eficient, mai convenabil, dar trebuie să fie respectate contractele. Și sunt absolut de acord cu doamna Maletici, cu concluziile domniei sale, că trebuie să acționăm mai mult în ce privește prevenția și educația. Dar eu cred că atunci când există reguli și când există acordurile între părți, ele trebuie să fie respectate. Cred că e limpede pentru toată lumea acest lucru. Iar în ce privește detectarea problemelor, eu cred că um, este o chestie binevenită pentru că pot fi operate corecții. Irregularitățile care sunt menționate în acest raport vin diversele surse de detectare. Sistemul de management și control al statelor membre poate să intre în acțiune și să detecteze irregularitățile și e foarte bine pentru că în felul acesta ne pot convinge că își fac datoria și detectează toate irregularitățile care au fost comise. După ce contractul a fost atribuit în perioada implementării programului, în baza unor verificări la fața locului, în ce privește uh, derularea sau solicitările de uh, finanțare, dar Irregularitățile pot fi detectate și de către auditorii din statele membre, care analizează modul în care managementul uh, din diversele state au implementat regulile și pot să mai apară și irregularități uh, care să iasă în evidență în cadrul verificărilor făcute de Comisia Europeană, de organismele de auditare sau de către OLAF sau de către autoritățile judiciare. Eu cred că toate aceste niveluri de verificări care sunt fie implementate în sistem, fie sunt externe, în momentul în care depistează irregularitățile determină autoritățile naționale și europene în a analiza modul în care au fost cheltuiți banii. Dacă am putea fi sigur că toate statele membre acordă aceeași atenție, inclusiv pe plan național și pe plan regional, că sunt efectuate uh, același număr de controle, abia atunci am putea spune dacă uh, irregularitățile mai numeroase într-o țară uh, determină faptul că acolo sunt mai multe probleme decât în altă țară. Deci, serviciile Direcției Generale Regio, sigur că urmăresc îmbunătățirea sistemului de management și de control, dar când examinăm lucrurile din perspectiva combaterii fraudei, în mod special, trebuie să avem în vedere această diversitate de elemente. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră și a raportorului și comisiei dumneavoastră dacă sunt necesare alte clarificări sau uh, consultanță în acest domeniu. Președinta, mulțumesc. Domnule Arimon, doriți să răspundeți la câteva din sugestiile făcute? Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte de toate, doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere, care au adus completări foarte rezonabile. Aș dori să mă refer la cinci aspecte, foarte pe scurt. Tocmai am aflat din partea colegului că ar trebui să facem diferențieri între irregularități tehnice și efective, dar sigur că putem discuta despre asta. Citind acest raport, Până la urmă, am discutat este o problemă legată de definiție. Și de pe acum, raportul suferă pentru că în problemele esențiale nu există definiții unitare. Pentru că dacă o definiție este deja foarte general formulată și încercăm în interiorul ei, care nu este clară, să mai creăm și subcategorii, vom uh, tulbura mai mult apele decât uh, să le clarificăm. E foarte greu acum să decelez între o uh, problemă tehnică și una uh, propriu-zisă pentru că la 363, punctul 363 raportului deja nu mai este foarte clară definiția legată de o fraudă. Deci, fraudarea implică o rea intenție din start și în uh, legislația națională a fiecărui stat există uh, această accepțiune. Deci, între irregularitate și fraudă este câteodată e, uh, dificil să stabilești o linie clară. Dacă acum încercăm să mai introducem subcategorii, cred că e, nu vom limpezi lucrurile, ci mai degrabă le vom tulbura. Iar în ce privește oportunitatea eh, banilor folosiți, sunt câțiva colegi care s-au referit la această problemă, dar cred că nu trebuie să introducem în acest text această idee și nu este vorba cât de rezonabilă ar fi fost acea cheltuială, ci cum au fost administrați banii. Deci, sigur, eh, oportunitatea își are rostul său, dar nu trebuie să fie introdusă ca idee în acest raport. Iar în ce privește acest nou serviciu al procurorului, trebuie să mă uh, refer la ceea ce a decis Parlamentul anul acesta, la acel document care prevede crearea acestui oficiu. Dar eu, în ce privește acest procuror european, cred că putem să ne servim de Uh, rolul acestui procuror la modul inteligent, făcând o legătură cu activitatea OLAF. Pentru că uh, ceea ce există deja să poată fi înlocuit eventual uh, ca să îmbunătățim formula de funcționare. Dar, iarăși, sunt deschis, însă discuția va continua. Iar în ce privește fraudele, cum au fost ele definite, Comisia ne-a explicat cum este tratată frauda în statele membre și cum este depistată ea, câte cazuri de fraudă au existat și am constatat cu mirare că din cele 28 de state membre, în șase dintre ele, pentru anul 2013 nu a fost semnalat nici un caz de fraudă. M-ar mira ca oamenii să fie acolo atât de corecți încât să nu fie existat nici cea mai mică intenție de fraudare, sau poate că mecanismele de depistare a fraudelor ar trebui să fie îmbunătățite. Comisia are dreptate când spune că nu e plauzibil să admiți că în acele șase state chiar nu a existat nici cea mai mică tentativă de fraudare. Mai degrabă bănuiești că au existat fraude și ele nu au fost depistate sau nu au fost raportate. Le dau 100% dreptate tuturor celor care au spus că irregularitățile, indiferent cum le definim, pot fi reduse ca număr dacă simplificăm regulile de procedură. Și um, țin seama de această idee, chiar eu îmi doresc această simplificare a regulilor care să devină o măsură care să poată fi aplicată de facto și de iure în diversele state membre. Pentru că este un mijloc verificat Uh, pentru a combate cu puține mijloace financiare până la urmă activitatea de uh, fraudare sau irregularitățile. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au participat la această dezbatere. Președinta, mulțumesc domnule Arimon, mulțumesc pentru acest excelent proiect de aviz și uh, uh, discuția avută ne va permite să creăm un aviz foarte clar al Comisiei Regii, ca, pe care să-l supunem la vot la următoarea noastră întâlnire din 3 decembrie. Punctul următor de pe ordinea de zi, punctul diverse. Există aici, nu, nici o idee la diverse. Următoarea noastră întâlnire va fi miercuri 3 decembrie 2014 între orele 9 și 12.30 și de la orele 15 până la 18.30. Mulțumesc și interpreților pentru uh, susținerea activității noastre și închei aici partea publică a întâlnirii noastre. Toți cei care nu trebuie să participe la întâlnirea coordonatorilor sunt rugați să părăsească sala. Coordonatorii însă sunt rugați să rămână pentru a putea să ne continuăm activitatea.